if you want. bine, doamnelor și domnilor, haideți să începem cu permisiunea dumneavoastră. Se poate? Doamnelor și domnilor, bun venit! Salut în mod special la reuniunea noastră de după amiază experții pe care i-am invitat și pe care îi voi mai prezenta nominal în cele ce urmează. În Europa, în chestiunea securității aprovizionării, au existat uh, tensiuni din ce în ce mai des, în special după evenimentele de la Fukushima, în special după ce un mare stat membru a decis să se retragă de, din producția de energie nucleară. E vorba de Republica Federală Germania, din, pe care o reprezentați și dumneavoastră, uh, domnul Bütikofer dacă doriți să mai auziți acest lucru încă o dată. Decizia a fost luată de creștini-democrații germani, cărora le aparțin la decizia cărora însă nu subscriu, dacă mai doriți încă o dată și repet. Este acum vorba de <clears throat> asigurarea necesarului de energie, penurea devenind din ce în ce mai uh, Uh, pregnantă odată cu țările emergente care au nevoie din ce în ce mai mult de energie. O soluție ar fi exploatarea de zăcămintelor fosile care există cu emisii reduse de carbon. Acest Mixul însă trebuie să fie unul echilibrat uh, și, și cu energii regenerabile, însă știți foarte bine că energiile regenerabile au fluctuații mari în producție și de aceea mult, foarte multe state membre se gândesc la utilizarea gazului. De unde provin aceste surse? Uh, știți că unii, unele state membre importă în unele, chiar există o dependență de 100% de importuri, cu toții uh, Știți probabil că mari exportatori pentru Uniunea Europeană sunt Norvegia și uh, Rusia, dar și câteva state africane. <clears throat> Am încercat tot mereu să ne reducem dependența de aceste importuri <clears throat> și din acest motiv uh, uh, discutăm astăzi și opțiunea gazelor de șist. Potențialul acestui tip de gaz corespunde unui unui volum de 260 de ori mai mare decât consumul actual al Germaniei. Tehnologiile avansate în ultimii ani permit și exploatarea în Europa. Este o resursă de energie locală, însă există și diferite îngrijorări nu în ultimul rând, Comisia de Mediu în acest Parlament, cu ocazia organizării unei audiere, a atras atenția asupra acestor riscuri. Dezbaterea are uh, loc și cu statele membre, în special uh, cu cele mai vizate de această chestiune, pentru că dețin astfel de zăcăminte de gaze de șist și de aceea am decis și noi să analizăm mai în amănunt uh, această problematică. Am invitat o serie de experți, destul de mulți, ceea ce face ca expunerea noastră să trebuiască să fie destul de concentrată, pentru că timpul nostru este limitat până la 17.30. Permiteți-mi să-i salut pe domnul Besson, pe domnul Carabula, pe domnul Vogan, pe domnul Howard, pe domnul Pistre și pe domnul Raine. Sper că <clears throat> i-am pronunțat pe toți uh, în mod corect, dacă nu v-aș ruga să mă corectați. Permiteți-mi pentru început să dau acum cuvântul reprezentantului Agenției Internaționale pentru Energie, domnului Chris Besson, pe care îl rog să înceapă. Bună ziua, domnilor și domnilor! Sper că putem uh, vizualiza și slide-urile. This should be the one that's labeled number one. Yep, that's the one and put it in. Uh, da, despre aceasta era vorba. Permiteți-mi să mă prezint. Sunt Chris Besson. Lucrez la Agenția de Energie Internațională. Am fost rugat să fac o introducere pentru această sesiune cu o prezentare generală a gazelor de șist în Europa. Mă voi baza pe două <clears throat> publicații ale agenției noastre, Perspectivele pentru 2010, publicat în noiembrie, și raportul care este în pregătire pentru 2011, care urmează să fie publicat și se numește Epoca de aura gazelor, este un raport în care examinăm potențialul gazelor naturale de a juca un rol mai important în uh, furnizarea de energie la nivel mondial în următorii 25 de ani. Așadar, gazele ar uh, putea juca un rol mai important decât uh, am prognozat până acum, atunci când ați vorba de gazele naturale convenționale. Aș dori să mai adaug că această epocă de aur a gazelor este un scenariu. Este scenariu unde trebuie să precizez că exploatarea acestor zăcăminte este stimulată prin diferite instrumente politice și economice. Bazându-mă pe acest raport, analizăm mai degrabă situația mondială și de aceea va fi un fel de amestec uh, de date de la nivel mondial și date europene, <clears throat> astfel uh, oferind o introducere pentru ceilalți vorbitori. Haideți să vedem dacă putem soluționa și problema tehnică cu prezentarea. Here? No, to the side. Oh, this one. Okay. So many. This is on off indeed. Wow, wonderful. All right, so let's try it. Great. Thank you. Ei bine, fiind primul vorbitor, voi începe cu o definiție de lucru a gazelor de șist. Știu că ceilalți vorbitori sunt geologi, vor fi probabil oripilați de ceea ce uh, spun eu, însă va fi o bază pentru discuția de astăzi. E vorba de gaze care se găsește în formațiuni uh, care sunt desemnate ca șisturi, deși acestea în termen geologic au o componență minerală diferită, însă tipic pentru toate acestea este faptul că dețin uh, materie organică uh, multă și au o permeabilitate redusă, sunt uh, întinse pe zone mai largi decât zăcămintele de uh, gaze uh, tradiționale. Și uh, zăcămintele sunt foarte groase ca adâncime geolog geologică. Acum 10 ani uh, erau considerate neeconomice în producție, însă prin uh, dezvoltarea tehnologiilor de uh, perforare hidraulică orizontală producția a devenit uh, mai eficientă. Știți dumneavoastră mai bine ca mine aceste proceduri tehnice. Probabil că ceilalți vorbitori vor reveni asupra acestor amănunte în decursul discuțiilor. Așadar, dacă analizăm resursele neconvenționale recuperabile la nivel mondial, nu știu dacă dumneavoastră puteți vedea foarte bine, așadar permiteți-mi să comentez cu albastru gazele deja exploatate. Cred că galben și a doua uh, coloană în histogramă reprezintă gazele convenționale. Din păcate nu reușesc să citesc de aici, de unde mă aflu. Și pe dreapta, pentru fiecare dintre regiunile din lume, gazele neconvenționale, gazele de șist uh, fiind uh, reprezentate cu violet, gazele din rocă dură cu roșu și respectiv uh, negru. Permiteți-mi să mă refer mai întâi la titlu care menționează resurse recuperabile. Gazele de șist nu sunt foarte bine cartografiate. Știm unde sunt șisturile în multe cazuri știm cam ce volum de gaze conțin, însă știm foarte puțin despre recuperabilitatea acestor gaze. O experiență mai bogată în acest sens există doar în Statele Unite, în alte regiuni uh, este vorba mai mult de predicții la momentul actual. Se vorbește de cifre foarte mari, însă trebuie să țineți cont că oamenii nu se referă întotdeauna la acele volume care pot fi recuperate. Concluziile pe care le putem trage de pe aceste diagrame sunt că prin intermediul tehnologiilor noi se pot extrage uh, volume foarte mari în următorii ani, practic dublu decât uh, ne așteptam până acum, iar adevărat, uh, e valabil și pentru Europa. Resursele de gaze de șist sunt comparabile, resursele recuperabile sunt comparabile cu resursele de gaze tradiționale. A doua remarcă este că, așa cum puteți vedea, deși prin dublarea resurselor Europa este o regiune destul de mică în comparație cu celelalte regiuni uh, ale lumii în ceea ce privește resursele de gaze pe ansamblu. Acesta este un grafic care arată resursele de gaze de șist recuperabile în câteva țări uh, OECD, nu din Uniunea Europeană. Uh, vedeți că anumite țări nu se află în Uniunea Europeană. Sunt date extrase dintr-un raport publicat acum câteva luni de către Departamentul American pentru Energie. Este prognoza cea mai actuală la nivel mondial. Sunt uh, lipsesc doar câteva uh, țări unde știm că există zăcăminte importante de gaze de șist, ca de pildă Spania precum și alte câteva țări. Însă, principalul lucru de remarcat este că astfel de zăcăminte există în multe țări din Europa, la fel și la nivel mondial. Este mai puțin concentrat uh, geografic decât gazele convenționale. Gazele convenționale sunt concentrate în Rusia, fosta URSS uh, și <clears throat> în, uh, în Orientul Mijlociu la nivel mondial. Dacă ne uităm ce s-ar putea întâmpla în următorii 25 de ani până în 2035, vedem că crește cota gazelor neconvenționale, asta arată acest grafic. Cu albastru avem gazele convenționale, la care se adaugă acum și gazele neconvenționale, care în timp vor ocupa o parte din ce în ce mai importantă din producția de gaze la nivel mondial. Așa cum uh, spuneam, uh, zăcămintele se găsesc în multe țări. Probabil că în următorii 25 de ani exploatarea se va face în multe țări. Aici nu vizualizăm și țările europene pentru că, în pofida Uh, zăcămintelor uh, care știm că există sunt uh, destul de mici în comparație cu volumul de la nivel mondial. Ce am uitat să menționez pe acest grafic, valorile pe care probabil nu le puteți citi sunt date în trilioane de metri cubi. Dacă vrem să raportăm uh, volumele uh, acestea la unitate de măsură care este mai familiar, consumul actual al Uniunii Europene este de circa 500 de uh, milioane de metri cub pe an. Practic, cu resursele existente s-ar acoperi circa 80 de ani de consum pentru Uniunea Europeană. Un alt factor care va afecta evoluția în Europa. Desigur că trebuie să existe resursele uh, de gaze de șist, așa cum vă și spuneam, însă producția viitoare va fi afectată de următorii factori. Cel puțin aceștia sunt uh, principalii. Din punct de vedere economic, uh, rata de recuperare, așadar volumele, chestiuni de mediu. În ceea ce privește partea economică, se crede că prețul gazelor în Statele Unite pentru exploatarea acestor gaze de șisturi se cifrează undeva la 6 dolari în, în paranteză v-am dat și valoarea în dolari pe mii de metri cub. În uh, momentul de față, rata de recuperare se situează la 4 dolari, de aceea nu-mi dau seama de ce se produce până la urmă. Este, bineînțeles, nevoie de o licență în acest sens și uh, se produc în paralel și lichide uh, de sondă care uh, se vând uh, la prețul țițeiului, ceea ce face ca aceste sonde să devină totuși rentabile, ceea ce nu ar fi dacă s-ar extrage doar gaze. Prețul în Europa va fi, desigur, mai ridicat decât în Statele Unite datorită uh, Uh, structurii industriei care e diferită, e la scară mai mică, proprietatea terenurilor este diferită și uh, sau concesiunile sunt mult mai ridicate. Uh, nu le cunoaștem încă, poate că colegii mei se vor referi la aceasta, însă aceste lucruri se vor clarifica probabil în următoarele 6-12 luni, Primele sonde de test uh, sunt instalate în uh, Polonia în momentul de față și acestea ne vor uh, oferi date mai concrete în ceea ce privește prețul care ar trebui plătit pentru rentabilitatea acestor sonde. <clears throat> Desigur, ratele de recuperare depind de volumul zăcămint datelor. Avem experiență doar în Statele Unite. Ne trebuie date concrete și aici. Apoi, desigur, și cererea este un factor important și mediul și reglementările vor fi discutate mai în detaliu și cred că și ceilalți vorbitori vor face referire la aceste aspecte. Vorbind despre partea de cerere, fără îndoială, creșterea cererii în următorii 25 de ani la nivel mondial se va datora țărilor în curs de dezvoltare, țărilor emergente, China, India și așa mai departe. Nici o surpriză aici. Cererea anticipată în 2025 în comparație cu 2008 crește uh, în toate țările, în special în țările emergente, însă parțial și în Europa. Acesta este un grafic pentru Europa cu albastru cererea uh, anticipată de gaze pe scenariul uh, epoca de aur a gazelor și cu roșu sunt reprezentate importurile. Vedeți că și acestea cresc de ce uh, cresc și acestea, deși anticipăm că se va exploata și gazul de șist în Europa. Explicația este pe următorul grafic. Faptul că la nivel mondial există un grafic similar și pentru Europa, de aceea, dar acesta nu este publicat, de aceea îl voi folosi pe acesta. Din uh, zăcămintele exploatate în momentul de față vor uh, scădea este partea cu albastru de zăcămintele convenționale. Acestea vor uh, scădea foarte rapid. Ceea ce înseamnă că industria va trebui să înlocuiască producția în uh, declin uh, din zăcămintele existente cu alte zăcăminte pentru a menține nivelul constant. Cu albastru mai deschis sunt uh, zăcămintele care urmează să fie explorate. Asta tot pe parte de gaze convenționale, iar gazele neconvenționale, uh, în partea de sus a graficului, uh, cota lor parte este similară cu ce s-ar întâmpla în Europa. Așadar, acestea vor veni foarte repede, vor înlocui treptat zăcămintele uh, tradiționale și de aceea anticipăm că importurile vor juca un rol din ce în ce mai mare în Europa. Aspecte de mediu. Au existat numeroase discuții și în mass media, așadar cred că cu toții sunteți la curent. Există o serie de îngrijorări, în special în ceea ce privește tehnologia utilizată pentru exploatarea acestor gaze de șist, această fracturare hidraulică, apoi, uh, de asemenea, îngrijorări în ceea ce privește contaminarea, utilizarea de ape din prânza freatică, uh, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea terenurilor. Uh, pentru exploatarea gazelor de șist este nevoie de foarte multe sonde, ceea ce în Europa probabil va face situația mai dificilă. Apoi, ținând cont de cele mai bune, odată ce se vor stabili cele mai bune practici uh, la nivel uh, reglementativ și la nivelul uh, industriei, probabil că toate aceste îngrijorări vor putea fi depășite, lucru ce nu s-a întâmplat în Statele Unite. <clears throat> Aici avem un grafic care visează emisiile de dioxid de carbon din gaze de șist cu albastru emisiile datorate arderii, de exemplu, într-o centrală ere, uh, electrică, cu uh, verde uh, emisiile datorate exploatării. Pe de altă parte, Uh, și în ceea ce privește exploatarea acestora trebuie folosite cele mai bune practici pentru a diminua uh, gazele care se pierd. Permiteți-mi să mai adaug, am ajuns aproape la ultimul slide, că emisiile de dioxid de carbon mulți spun că gazele ar fi soluția pentru reducerea emisiilor. Studiul nostru arată că nu e neapărat cazul, vă arat, vă arăt diferența pe, cu ajutorul acestui grafic pe cele două scenarii. E vorba de o creștere a emisiilor pentru că cu mai puțină energie nucleară, cerere mai mare și ceva energie regenerabile trebuie compensat. Uh, însă în final nu uh, se reduc uh, emisiile în mod substanțial prin utilizarea sporită a gazelor naturale. În uh, ediția de, din 2011 a raportului nostru, care urmează să fie publicat, facem o comparație cu datele actualizate care vizează resursele de gaze și sper ca colegii noștri din Polonia să ne furnizeze datele de la primele lor sonde de test uh, din Polonia. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, vă mulțumesc uh, pentru aceste informații, domnule Beson. și fără a face alte comentarii, trecem la următorul uh, vorbitor care se va referi la aspectele comerciale și investiționale. Permiteți-mi uh, să dau acum uh, cuvântul reprezentantului uh, companiei poloneze pentru Uh, petrol și gaze. Și încă o dată domnului Carabula și vă rog să respectați timpul de vorbire pentru că avem foarte mulți uh, vorbitori. Domnule Butiköfer, doriți să interveniți? Uh, nu, vreau să mă trețeți pe lista de vorbitori mai târziu. V-am notat, spune președintele, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru invitație această dată de la ocazia, am putut să vorbesc cu, cu 21 iulie în Polonia. Vă mulțumesc pentru aceste prezentare a activității uh, companiei noastre în ceea ce privește gazele de șist. O introducere ce înseamnă PGNIC. Suntem o companie total uh, integrată, activă în uh, explorarea zăcămintelor și um, importăm de asemenea gaze prin Gazprom din Rusia. dar uh, conform regulilor uh, uh, europene nu mai avem și transmisie, este o altă companie. Ne, oferim, ne referim doar la transmisie de mm, volume mari și de presiune mare, de asemenea suntem implicați în distribuire și de asemenea în vânzări. Um, livrăm gaze către peste 6 milioane de, de familii poloneze. Suntem una dintre cele mai mari uh, uh, companii uh, poloneze 72% uh, dintre uh, este um, proprietate de stat, iar 27,5% um, este listată la bursă. Acum aș vrea să vă împărtășesc câteva um, uh, remarci despre viabilitatea comercială a gazului de șist. Din punct de vedere al industriei, aș vrea să urmez câteva comentarii, câteva idei um, ale lui um, Stigan Christoffersen în octombrie 2010, care menționează șapte astfel de puncte de acces esențiale în ceea ce privește disponibilitatea gazelor. Dar eu nu o să vă vorbesc despre profitabilitatea, despre rentabilitatea gazului de șist. Lasă-mă vă referi spre sfârșit. Voi începe cu câteva probleme de mediu. Important uh, este nu doar să spunem că există câteva preocupări de care suntem conștienți, ci este foarte important să comunicăm în mod corect publicului aceste concluzii și noi la Pegănic ce am făcut. Da, putem să spunem că am făcut um, uh, fracturări uh, hidraulice în Polonia am, uh, încă din 2010 uh, am făcut uh, prima um, astfel de fracțiune în Polonia la uh, sonda Marcavola. N-a fost una acum de, încunată de succes, dar în 2011, la 18 septembrie, am avut succes după o o fractură um, într-o sondă verticală. Am putut să ne dăm seama că exista um, uh, gaz și după aceea uh, am continuat. O altă companie activă în Polonia este Uh, Three Legs Resources, care au avut și ei succes cu um, um, sonda orizontală L2H. Uh, în total, în Polonia sunt acum 10 uh, sonde pentru dezvoltarea gazelor de șist și în trei astfel de sonde s-au efectuat um, fracturi, fracturi hidraulice. Acum, în ceea ce privește viabilitatea, fiabilitatea comercială a gazelor, aceasta se bazează pe informații de încredere. Am uh, făcut sesiuni de informare, am vorbit cu localnicii, am vorbit cu consiliile locale, cu uh, agricultorii care dețin pământul pe care noi îl cumpărăm sau îl concesionăm pentru a dezvolta aceste operațiuni. Vedeți aici trei fotografii ale reuniunilor noastre cu acești uh, factori prin care le-am explicat uh, o serie de informații referitoare la um, fractur fracturile hidraulice și unele um, și am primit și întrebări și am fost încântat să răspundem la acestea. Dar de ultima dată când ne-am întâlnit în, uh, în iunie, am organizat um, reuniunea de la Marcavola și este important uh, faptul că ne-am întors un an după fract fractura fracturarea hidraulică pentru a arăta comunității locale cum am um, restaurat um, um, terenul astfel încât a ajuns la forma în care l-am găsit înainte de operațiuni și le-am explicat că o să ne întoarcem în, în diverse regiuni din Polonia. Apoi, în septembrie, am făcut o altă întâlnire în Crinița, în care am încercat să le um, explicăm uh, celor din comitatea de acolo diverse instrumente pe care le foloseam pentru fracturări. Am mai avut o altă um, întâlnire pe 27 uh, septembrie la Lubăcinave pentru a arăta comunității locale ce urma să facem în următoarele două luni, când uh, urma să um, desfășurăm uh, um, fracturarea în mai multe etape și uh, sonda orizontală. Și ce am răspuns um, Uh, la întrebare atunci când am întrebat dacă trebuie să producem sau nu uh, gaze de șist. Uh, răspunsul nostru este următorul. În general, 73 dintre polonezi sunt uh, pentru producția de gaze de șist, dar bineînțeles că există mereu o întrebare referitoare la producția în apropierea lor, pentru că în multe țări din Europa uh, toată lumea va spune, nu, nu, nu la mine, să se producă în Polonia. Mai bine de 56% au răspuns că n-au nimic împotriva producției și exploatării gazelor în, um, în terenurile din apropierea lor. Lucru foarte încurajator pentru noi. Dar revenind la uh, profitabilitatea, la rentabilitatea gazelor de șist, aici trebuie să ne referim la tehnologie și la modul în care este înțeleasă acesta. În aceste două domenii se poate spune că noi la Pechenic folosim cele, uh, tehnologiile cele mai bune din acest moment. Ambele fracturări au fost efectuate cu sprijinul și um, asistența celor de la Halliburton am avut un um, um, o echipă din Germania de la Halliburton care au venit în Polonia și um, ne-au um, asistat. Pot să vă spun acest lucru în detalii, dar pot să vă spun doar că s-a folosit 160 um, de mii de metri cub de apă și am uh, um, forat la 300 de metri și totul s-a terminat în 210 minute, totul s-a desfășurat complet, cu, um, complet în conformitate cu um, uh, proiectul și fără complicații de mediu. Încă un lucru. Um, fracturarea pe care am făcut-o la Marcovola acum un an a fost auditată de către Ministerul uh, Mediului din Polonia. Um, au făcut un lucru care nu era neapărat necesar, dar asta pentru că vreau să verifice că totul s-a desfășurat cum trebuia și că tot ce am uh, uh făcut noi acolo era ceea ce trebuia să facem. Și rezultatul acelui audit a fost uh, unul foarte clar. Am făcut totul complet uh, în conformitate cu legislația. Și trebuie să spunem că în Polonia uh, avem 130 de um, um, reglementări, de norme legislative care reglementează activitatea noastră. Suntem sub incidența legii mineritului, care diferă de la um, țară la țară, mai ales în state ca Statele Unite sau Canada. Dar trebuie să spun că am fost auditați și n-am conformat tuturor normelor și reglementărilor, uh, incluse în acele, mă scuzați, 230 de norme legislative. Un alt aspect care trebuie menționat um, se referă la aspecte de inginerie și de la uh, servicii din industrie. Două comentarii aș adăuga aici privind uh, um, fracturarea hidraulică. Bineînțeles că este vorba de o tehnologie foarte complicată. Lucrăm cu presiuni foarte mari. Uh, um, 360 de bari uh, în ceea ce privește apa, dar noi nu suntem obișnuiți uh, în uh, Polonia cu astfel de tehnologii um, sofisticate. Polonia produce heliu. Um, centrala noastră um, din Polonia produce acolo heliu și asta în condiții de temperaturi foarte ridicate. Deci noi suntem capabili să gestionăm astfel de fracturări hidraulice, noi credem că putem uh, face acest lucru. Am lucrat uh, cu tehnologii foarte sofisticate de 30 de ani și vom continua. Nu o să vă povestesc uh, acum despre utilizarea heliumului în întreaga lume, dar cred că sunt, mai, sunt doar șapte țări în lume care produc helium și Polonia este una dintre ele. O altă um, chestiune uh, se referă la cooperarea noastră cu universitățile. Noi am uh, parcurs primul uh, pas uh, și am creat un consorțiu cu universități de vârf din um, uh, Polonia, cu um, um AGH, cu Universitatea de Științe și Tehnologie din Cracovia, cu Universitatea de Tehnologie, cu Institutul de Gaze și de Petrol. De ce? Pentru că vrem să învățăm și noi mai mult și sperăm că în curând vom participa la un program uh, care va implica și alte state din uh, Europa, iar acest program de cercetare va fi, desigur, uh, um, uh, um, desfășurat datorită unității europene și um, în ceea ce privește campaniile primind serviciile noastre, uh, știm că în acest moment nu există suficiente utilaje uh, de profil în Europa, dar uh, mai multe companii au afirmat că ar fi foarte interesate de producția de um, utilaje um, pentru um, exploatările din Polonia. Apoi, un alt aspect foarte important este cel legat de economie și aici să vedem câteva cifre se poate vedea că um, um gazul, gazele de șist au uh, schimbat complet situația în, state, în Statele Unite și acest lucru se poate vedea. Um, Statele Unite produc foarte mult. Dar um, Statele Unite au și importat foarte mult și a fost o perioadă în care um, um prețul a ajuns la 12 dolari și au spus nu putem să acceptăm acest lucru, suntem o țară uh, bogată, nu o să acceptăm prețuri de 12-14 uh, de dolari, astfel încât au dezvoltat această tehnologie a gazelor de știți și de atunci s-a văzut că prețul a scăzut foarte, foarte mult. Uh, colegii mei au... Um, a menționat că prețul este de 6 dolari în acest moment, uh, um, dar important este faptul că Statele Unite nu se mai confruntă acum cu um, acel regim de prețuri foarte ridicate. Dacă ne uităm la um, linia cu Portugaliu, acolo este ilustrată Japonia. În Japonia se poate um, vedea um, scăderea în uh, prețul gazelor naturale. Uh, dar asta a fost doar temporară. Trebuie să vă menționăm câteva lucruri um, um, care se referă la Fukushima și ce se va întâmpla de acum înainte. Acum, haideți să ne uităm la graficul privind gras, Gazprom ce se întâmplă cu prețul um, gazelor, cu linia Uh, verticală se referă la data de 11, de, la 11 martie, când au avut loc cu tremurile din Japonia, care au durat două zile, până pe 13. Cu uh, verde, prețul gazelor naturale, care a ajuns, care era la 11 dolari, a ajuns până la 16 de ce și ce se va întâmpla? Iată o ilustrare a datei de 16 martie, doar câteva zile după accidentele de la Fukushima și în conformitate cu contractele pe termen lung, prețul ar fi trebuit să scadă. Dar aici, pe hartă, se poate vedea dacă care va fi dezvoltarea, evoluția prețurilor în viitorul uh, apropiat. Din păcate nu avem uh, prognoze viabile până, după, după anul 2014, dar până atunci uh, se poate vedea că um, prețul gazelor va fi uh, deasupra valorii de 12 dolari și în Statele Unite va fi peste 10 dolari. Și încă Uh, se, deocamdată se poate spune că prețul uh, în Statele Unite este de doar 6 dolari, deci uh, practic în Europa prețul este de două ori mai mare, 12 față de 6. Trebuie să ne gândim așadar în mod serios la varianta gazelor de șist, pentru că și în Statele Unite, înainte de aceste exploatări, nivelul prețurilor era cu totul altul. Dar acum să revenim puțin la Japonia. Am menționat că în um, ianuarie-februarie prețul um, um, gazelor naturale în uh, piețele importante era undeva la 10-11 dolari. După aceea mai avem și o reacție a celor de la Mitsubishi care uh, au văzut că prețul ajungea la 16 dolari în septembrie. Dar care e situația în momentul de față? Ei bine, prețul în acest moment este 17,2 dolari. În șase luni situația s-a schimbat dramatic și întrebarea este dacă noi ne putem permite aceste prețuri. Japonia poate că își permite pentru că e o țară bogată, dar, Japon- dar Polonia nu este. Noi nu ne permitem astfel de prețuri și încercăm să îmbunătățim puțin situația în acest sens. Uh, bineînțeles, uh, prețurile sunt importante, dar nu este suficient. Trebuie să mai vorbim și despre cerere. Um, ei bine, cererea uh, Uh, de gaz uh, va crește foarte mult pentru că cererea de energie um, este în creștere în Europa. Și cum vom putea să facem față acestei cereri? Cu siguranță, gazele de șist nu reprezintă singura soluție, dar haideți să dăm o șansă și acestora, aceste resurse pe care o deținem aici în Europa. Și nu este vorba aici doar de Polonia. Am văzut uh, câteva cifre din Polonia, uh, dar um, și câteva resurse din Franța, dar cu siguranță în ultimele săptămâni și Marea Britanie a anunțat că are resurse chiar și uh, mai uh, mari, asta prin cuadrila. Um, uh, Așadar, haideți să acordăm o șansă gazelor de șist și aici să ne uităm la o altă analiză, cea a celor de la Chevron și a celor de la McKenzie, care ne arată Uh, costul um, exploatării gazelor de șist în Polonia și care ar fi prețul um, uh, gazelor în aceste condiții. Ar fi cam de 8 uh, dolari. Și volumele la nivel european poate că vor fi de 240 de miliarde de metri cub Um, din nou, nu facem concurență celor din, uh, Sur, din uh, Statele Unite sau din Rusia, nu facem concurență celor um, care dezvoltă energie eoliană sau alte tipuri de energie. Noi încercăm să um, uh, completăm cumva, să venim în întâmpinarea cererii în creștere. Și apoi, în Polonia trebuie să spun ca ultimul aspect că noi, cei de la Pedenic, am lansat o campanie să nu stingem uh, flacăra speranței. Am început această campanie uh, miercurea trecută și de atunci am uh, strâns peste 16.000 16 de voturi din partea polonezilor care solicită să nu se întreprindă acțiuni care să ducă la oprirea exploatării sau producției de gaze de șist în Polonia. Și în ceea ce privește implicațiile financiare, vorbim acum de un um, um raport um, publicat de curând uh, de Barnett uh, Shell, cel mai bine cunoscut uh, centru din Statele Unite, care care afirmă că s-au produs peste 9.000 uh, de miliarde de metri cub produs uh, în ultimii 10 ani, care a, dus la crearea de, de locuri de muncă. Dar un alt aspect important legat de implicațiile financiare, dacă ne uităm la mm, prognoza pentru 2030 și la faptul că Europa va uh, importa aproape 280 de miliarde de metri cubi de gaz și dacă doar <clears throat> dacă prețul va fi doar de 10 dolari, atunci uh, am cheltuit 98,4 miliarde de dolari uh, pe aceștia. În acest moment, importurile uh, de doar 10 uh, mm, miliarde de metri cub pe an înseamnă cheltuieli de uh, 3500 de, mil de miliarde de USD, de dolari. Dar aceste cifre se pot schimba. Și cred că gazele de șist uh, vor aduce avantaje Europe, vor uh, îmbunătăți cu siguranță climatul și cred că până la urmă uh, gazele șist se vor integra în sistemele energetice pentru că vor duce la o, o mai bună securitate energetică și la crearea de locuri de muncă. Acum, ce vă spun, haideți să ne dăm o șansă nouă de a realiza acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Voi da cuvântul imediat domnului Vaughan uh, din Regatul Unit. Vă rog însă încă o dată să respectați timpul de vorbire, dacă nu, nu va rămâne suficient timp pentru ultimul vorbitor. Aveți cuvântul. Okay, I'm Eric Vaughn. I'm the Chief Operations Officer of Quadrilla Resources. Mulțumesc, sunt uh, Chief Operations Officer, Officer la Quadrilla Resources. O să vă spun câteva cuvinte despre compania noastră și după aceea ce considerăm noi că sunt bariere în calea dezvoltării și de asemenea câteva lucruri despre impactul economic al dezvoltării. Așadar, Quadrilla Resources este o companie britanică cu sediul în Litchfield, o companie privată creată în 2007. În, uh, până acum am uh, avut două uh, sonde în Marea Britanie, acum avem al treilea. Avem o licență pe aproximativ 6500 de km pătrați în Marea Britanie. Suntem o companie integrată, deci avem propriile noastre echipamente de foraj, de fracturare și de testare. Sunt câteva lucruri uh, care sunt percepute drept bariere în calea dezvoltării și care au fost menționate și mai devreme. Lipsa de echipament, de infrastructură în Europa, densitatea populației, care e diferită de cea din America de Nord, percepția acestei tehnologii netestate, deci că fracturarea e o tehnologie nouă și mai ales se vorbește despre impactul de mediu și din cauza unor percepții greșite este o problemă de încredere publică și S-a spus și în alt raport, s-ar putea să nu există suficient gaz care să, justi- gaz care să justifice dezvoltări prea mari. Cum rezolvăm aceste probleme? În primul rând, lipsa de echipament. Noi ne-am construit propriul echipament, avem propriile noastre sonde și uh, echipamente de foraj, unele din Europa, altele din Europa, a luat cam un an și jumătate până s-au uh, făcut toate, deci până când am putut avea echipamentul nostru în faza de explorare și nu a trebuit să ne mai uh, îngrijorăm uh, că trebuie să colaborăm cu furnizori și am reușit să avem uh, o operațiune eficientă din punct de vedere economic, făcându-ne un calendar cât mai realist și în oricare dintre câmpurile dezvoltate din Polonia, Marea Britanie sau Olanda putem trimite foarte rapid echipament. Am uh, discutat și cu alți fabricanți și știu că ei construiesc echipamente pentru Europa. În caz că n-ați mai văzut până acum o sondă așa arată, e o sondă de noastră din Marea Britanie. E cam 30 de metri înălțime, deci nu e foarte, foarte mare. Și o altă imagine cu echipament de fracturare, vedeți în albastru uh, rezervoarele de apă. Uh, deci procedura e un pic uh, diferită decât cea din America, deci nu se face o fracturare deschisă, totul este stocat în aceste rezervoare și nu în rezervoare deschise ca în America. Sunt iar în, în jos aveți chiar puțul efectiv. Un alt, o altă problemă invocată este densitatea populației în Europa, care sigur că este mai mare decât în America de Nord și sigur, cu tehnologia modernă încercăm să folosim o suprafață cât mai mică cu puțuri multiple care trag toate din același uh, sit așadar e nevoie de mai puțin de 300 de metri și de asemenea multe dintre sonde îndeplinesc uh, cerințele de uh, protecție sonoră și de asemenea se pot uh, instala pereți de antifonare. Iată o imagine a sondei noastre din Marea Britanie, una dintre primele puțuri din Marea Britanie. Vedeți că nu ocupă foarte mult loc și nici nu e într-o zonă prea populată. Vedeți tot timpul această imagine. Unii dintre critici arată o astfel de imagine și spun Europa va arăta așa dacă dezvoltăm această industrie. Uh, asta nu e nici pe departe adevărat. Chiar dacă am putea să furăm așa în Europa, n-ar avea niciun sens din punct de vedere economic pentru companiile de producție. Pentru că un puț costă între 4 și 500 de mii de euro uh, ca să-l instalez, deci n-am pune 10-12 situri unul lângă altul în felul acesta. Aceasta este o imagine de dezvoltare din Marea Britanie. Dacă ne uităm la ea, Așadar, undeva în colțul din stânga sus există un uh, sit și în centru și în dreapta sus de asemenea. Așadar, aceasta este scara uh, siturilor. Sunt cam la 3 km unul de celălalt. Sunt, uh, și uneori, dacă sunt uh, puțuri orizontale, distanța poate fi chiar și mai mare altă problemă care apare adesea este că fracturarea este percepută drept o tehnologie nouă și netestată, pe când ea de fapt se folosește vreo 60 de ani în mai mult de un milion de puțuri din, Marea, din uh, Statele Unite și s-a folosit și în Marea Britanie încă din, de la jumătatea anilor 80. Oamenii spun că atunci era, se făcea altceva. De fapt, noi avem uh, același tip de activitate multistadiu cu o rată înaltă încă din anii 80-90. S-au făcut studii de mediu și în Marea Britanie și în Statele Unite. Consiliul pentru Protecția Apelor Freatice a făcut studii și alte eh, instituții eh, competente și n-au găsit niciun fel de probleme de contaminare a pânzei freatice. Eh, încă vreo câteva imagini în stânga sus aceasta a fost una dintre primele situri pe care am lucrat și eu, în Ohio 1981 și este identică cu uh, cea din Cheshire din Marea Britanie. Primul a fost un puț uh, vertical în Ohio și jos în dreapta unul dintre primele proiecte mari de care m-am ocupat în Marea Britanie în 1992. Deci tehnologia există de ceva timp, nu este una nouă. De asemenea, foarte multe se spun despre impactul de mediu și că multe lucruri se fac diferite în Europa față de America de Nord. Eh, există temerea că ar putea să existe contaminarea apelor freatice, dar toate locațiile noastre sunt eh, sigilate și avem, de exemplu, în Marea Britanie avem o membrană impermeabilă sub fiecare locație Uh, sau în Olanda sunt uh, pavate și, sigilate de asemenea, deci nu există puțuri deschise, nu poate exista niciun fel de contaminare. Aceste sisteme de foraj sunt uh, moderne, reciclează tot timpul și un alt lucru pe care îl facem în Marea Britanie este că avem um, sisteme de monitorizare a, în pânza de apă freatică, tocmai ca să se vadă că nu este niciun fel de scurgeri de gaz. fracturarea hidraulică nu are nicio legătură cu protecția apei freatice sau a solului, ci cu modul în care este uh, conceput și proiectat uh, puțul. Sigur că noi în Europa folosim uh, și urmăm cele mai bune practici, avem închideri membrane de suprafață și membrane intermediare și mai avem și... Uh, există cel puțin două niveluri uh, două niveluri de protecție până la stratul de unde se extrage gazul. Din cauza unora dintre problemele de mediu, există o problemă de încredere a publicului. Oamenii nu înțeleg de multe ori ce facem, pentru că nu știu ce facem și de aceea încercăm să uh, publicăm toate materialele pe care le folosim, toate uh, lista fluidelor cu, și a substanțelor chimice, le publicăm pe site-ul nostru ca lumea să vadă uh, exact cu ce substanțe chimice lucrăm la foraj și la fracturare și colaborăm cu Agenția de Mediu, în special din Marea Britanie. De asemenea, susținem și avem o politică foarte deschisă față de comunitățile locale. Uh, am avut, cred, peste 100 de uh, vizite la siturile noastre făcute de oameni și din Marea Britanie și din afara Marea Britanie și oficial, și mm, persoane private, oameni din împrejurimi, fermieri sau reprezentanții unor grupuri de apărare a mediului și am dus la locațiile noastre și le-am arătat exact ce facem și toate, care sunt toate măsurile de siguranță pe care le avem pentru a proteja mediul. Un, o altă problemă este legată de, și o altă preocupare este legată de utilizarea apei în acest proces. Dacă ne uităm, noi folosim mai puțin apă decât o centrală pe cărbun sau una nucleară. Sigur, dacă ne uităm și vedem că e vorba de 15, 1500 de metri cub, pare mult, dacă ne uităm la utilizarea pentru alte sisteme energetice. Eh, Știu eu, de exemplu, la un teren de golf ne folosim chiar mai puțină apă. Și oamenii au senzația că uh, fracturarea presupune utilizarea uh, unei cantități foarte mari de apă. Însă, de fapt, fracturarea se face o singură dată, nu facem tot timpul. Așadar, folosim o dată o cantitate mică de apă și toată lumea își uh, reciclează apă pentru că nu vrem să plătim costurile pe eliminarea acestei ape. E mult mai eficient din punct de vedere economic să facem această reciclare. Cred că 100% se, sau aproape de 100% se reciclează. Un alt lucru pe care îl facem și pe care îl fac majoritatea companiilor moderne este să avem uh, un separator de uh, volum înalt și de, de asemenea nu aruncăm gazul în atmosferă, ci îl uh, ducem la uh, ardere imediat și încercăm să avem o separare cât mai bună a gazului. Deci ca să evităm orice situație în care vreo cantitate de gaz să fie eliminată, scăpată în atmosferă, în faza de flowback. Uh, scopul nostru <laughs> nu este să pierdem gazul, ci să-l vindem. Și atunci încercăm să pierdem cât mai puțin câteva lucruri de pe site-ul nostru de internet. Aveți acolo o listă cu uh, substanțele chimice pe care le-am folosit și o listă a procedurilor uh, folosite și un desen a unei diagrame de foraj, iar în dreapta aveți un monitor uh, al gazelor de suprafață la unul dintre siturile noastre. Iată un separator uh, de energie și câteva uh, tancuri de depozitare, iar în dreapta jos uh, este o imagine a fazei de construcție a uneia dintre situri. Vedeți membrana care protejează situl, așadar dacă s-ar vărsa orice pe acest teren, apa, și dacă e apă, vorba de apă de ploaie, este păstrată și o folosim, o refolosim. Sau oricum, dacă nu ne trebuie, putem să o eliminăm corespunzător. Un, un alt lucru care este menționat adesea e faptul că nu există suficiente resurse și uh, de acest tip. Noi am făcut o estimare generală pentru bazinul Bowland din Marea Britanie și acolo uh, e vorba de 200 de uh, TCF. Asta nu înseamnă că e neapărat uh, recuperabil 100%. Nu știm care va fi factorul de recuperare înainte să mai uh, facem niște foraje și să putem testa puțurile ca să vedem cât gaz pot produce. Avem uh, însă încredere în uh, faptul că mm, înțelegem cam cum arată acest bazin. Iată o hartă a licențelor pe care le avem în Marea Britanie, aproximativ 1200 de km pătrați. Toate liniile albastre sunt liniile seismice pe care le-am folosit pentru a putea calcula cât gaz de șist ar exista. Am avut uh, o am cerut unei companii numite Regeneris să, Consulting să facă un studiu de impact. Uh, deci am luat un cazul la 400 de puțuri deci 400 de, 400 de situri, de fapt, cu 10 puțuri pe sit, dezvoltate pe o perioadă de 9 ani și acestea creează cam 5600 de, de slujbe, de locuri de muncă. Am considerat că vârful de, proiect, de exploatare va fi undeva în, între 2016 și 2019 și am estimat un venit din impozite de 6-7 miliarde de euro. Noi nu cerem subsidii, subvenții guvernului ca să dezvoltăm această tehnologie și aceste situri. Noi o dezvoltăm uh, singur și dăm bani înapoi guvernului. Știm că acolo unde există gaz, știm că unde există gaz, știm să-l scoatem în siguranță, putem face această fracturare. Iată aici uh, uh, flama de la prima noastră exploatare este o, un, o, o flamă închisă, dar știm că uh, e doar o problemă de timp până când vom putea înțelege uh, care este valoarea acestei resurse și cât, vom, cât gaz vom putea produce. Vă mulțumesc! Bedanke mich herzlich. Mulțumesc! Ganz herzlichen Dank, darf mich... Mulțumesc încă o dată vorbitorilor. Și acum va trebui să schimbăm componența aici la prezidiu, pentru că urmează ceilalți trei vorbitori și cam strâmt aici sus. Mulțumesc! Verlieren wir auch mal Zeit. Okay. Ja. Darf noch mal bitten. Bun, vă rog încă o dată să încercați să vă limitați la timpul de vorbire alocat, pentru că, dacă vă uitați la ceas, timpul trece și nu ne mai rămâne timp și pentru întrebări. Nu fac din răutate, dar așa că venisem și vă rog pe toți să respectați această înțelegere. Acum, în această parte, este vorba mai mult de tehnologii de viitor, potențiale și evoluții. Trei domni pe care i-am invitat uh, pentru început și aș da cuvântul domnului Robert Howard. Dânsul este profesor din New York. Așadar aveți cuvântul. Mulțumesc. To be here from the United States. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă vorbi. Vreau să mă refer la câteva probleme uh, în calitate de om de știință și aș vrea să mă concentrez evident pe problema generală a protecției mediului și vreau să subliniez și propriile noastre activități în ce privește gazele cu efect de seră asociate cu gazele de șist, cu exploatarea gazelor de șist. Contrazic aici ultima prezentare, dar în opinia mea și în opinia majorității celor care examinăm evoluția din Statele Unite, dezvoltarea gazelor de șist, exploatării de gazele de șist, reprezintă o tehnologie foarte nouă și cere o, un foraj uh, la distanță uh, mare, orizontală și de asemenea cere uh, volume mari de apă pentru fracturarea hidraulică. Este adevărat că fracturarea hidraulică a fost folosită de multe vreme în, vreme în industrie. Multe dintre puțurile din Statele Unite care produc acum au fost fracturate, dar nu în modul care este cerut pentru dezvoltarea gazelor de șist puțul mediu care este dezvoltat acum pentru Shell Gas în Statele Unite folosește 20 uh, de milioane de litri de apă per puț. Uh, sunt uh, la, dacă spunem, ne gândim că sunt 20 de puțuri pe sit, e foarte multă apă. Acum 10 ani se foloseau cel mult 300.000 de litri. Deci e un proces mult mai intensiv uh, implică un flowback mult mai mare către suprafață. Nu e vorba doar de materiale care coboară, ci de materiale care sunt extrase din apă. Din cauza faptului că procesul este nou, a fost dezvoltat în Texas acum vreo 15 ani. Uh, acolo industria e foarte dezvoltată, uh, însă în restul Statelor Unite e o tehnologie nouă care se dezvoltă, s-a dezvoltat cam în ultimii 3, 4, 5 ani. Dar e, e nouă chiar și pentru mulți dintre noi din Statele Unite și nu există un studiu dezvoltat științific al consecințelor. Oricum, primul document peer review a fost uh, publicat abia acum 6-8 luni. Așadar, ce știm? O să trec foarte rapid printre asta. Poluarea aerului este o mare problemă, de la toate echipamentele, de asemenea ozon, benzen și alte, alte hidrocarburi carcinogenice, contaminarea apelor de suprafață și apelor uh, freatice, asta este cea mai mare problemă pe care am identificat-o, și anume ce se întâmplă cu deșeurile, cu rezidurile de la fracturare. Ați auzit că industria reciclează cea mai mare parte în Statele Unite. Nu e adevărat, cel puțin din datele pe care le putem, le-am putut găsi noi. Există niște raportări false uh, care s-au făcut în Pennsylvania anul trecut. Se spunea acolo că reciclarea era 100%, dar de fapt cifra corectă era 2,6%. 30% din aceste reziduri nu se știe ce s-a întâmplat cu ele, iar în rest uh, restul, cel țin în, în Pennsylvania, erau trimise la uh, uh, centrale de tratare a apei. A fost o mare problemă în Pennsylvania și ce, nu e clar ce face industria, dar este clar că n-am văzut niciun fel de uh, dezvoltare uriașă a reciclării. Deci reciclarea se face la o scară foarte mică. Cealaltă două probleme, contaminarea apelor freatice, metanul și alte gaze, să vă dau mai multe detalii. Mai întâi, dacă ați văzut careva filmul Gasland, care îl consideră senzaționalist, aveți o imagine din acest film cu un robinet care ia foc. Este o imagine senzațională, am vrut să vă arăt. Și industria spune că asta este rezultatul amestecului cu gaze naturale, metan. Și, într-adevăr, e greu să știi dacă e adevărat sau nu acest lucru. Dar oamenii, oamenii spun că au o problemă. Totuși, avem deci date științifice. Iată aici un uh, document care a fost uh, publicat de Academia Națională de Științe, un document făcut de patru oameni de știință excelenți de la Universitatea Duke din Statele Unite. Ei au luat probe din uh, metanul care se găsește în puțurile private de apă de băut și au uh, făcut o funcție de distanța față de cel mai apropiat uh, puț de gaz. Și au arătat că dacă ești la mai puțin de un kilometru de un puț, ar putea să ai niște metan, dar nu foarte mult. Și, uh, într-adevăr, semnătura chimică arată că este metan natural, biologic, nu, vine, nu provine de la industrie. Dar dacă ești în apropiere de un, la apropiere de un kilometru de, un, de o exploatare de gaze de șist, atunci ai 75% șanse să ai un nivel crescut de metan în apă și acesta vine din acele puțuri și este rezultatul activității industriale. Așadar, uh, rezultatele arată că uh, e o imagine senzațională acel uh, robinet în flăcări, <laughs> dar știința, datele științifice susțin această chestiune. O să sar peste această imagine. Acesta este o imagine a industriei care arată că există mecanisme prin care se, pot, uh, se poate proteja mediul, dar studiul de la Duke arată că uh, oricâte precauții s-ar lua, poluarea tot are loc și are loc pe o scară largă. Dați-mi să vorbesc acum despre emisiile de gaze cu efect de seră. Este un subiect pe care și eu l-am abordat acum 2 ani. Am încercat să facem o analiză completă a ciclului de viață al gazelor cu efect de seră din uh, exploatarea de gaze de șist. A fost primul nostru studiu cuprinzător, a fost publicat într-o revistă uh, în aprilie, în o revistă științifică în aprilie și iată un, uh, un rezumat. E, practic acesta a, a fost republicat în revista Nature și de acolo am luat acest grafic și vedeți în negru cantitatea de dioxid de carbon provenită de la diferitele uh, uh diferiți combustibili și aveți uh, gaz de șisturi, după aceea gaz convențional, uh, cărbune și diesel. După aceea este producția ca raport pe energia produsă prin ardere. Și, într-adevăr, din acest punct de vedere, gazele și de șist și gazele convenționale sunt mai curate, în sensul că emit mai puțin dar ne-am uitat la metan, pentru că gazul natural este în special metan. Metanul este un gaz extrem de puternic din punct de vedere al efectelor de seră și contribuie în mod enorm la amprenta uh, de carbon a acestui uh, gaz. Și ce vedeți în roșu este influența metanului asupra amprentei uh, totale a tuturor acestor gaze Și aici am făcut uh, pe o scară de 20 de ani integrată după emisia combustibilului. Deci, pe această scară temporală, folosind estimările noastre, vedeți că și în cea mai mică estimare posibilă de gaz de șist și emisiile acestea de metan și incluzând cele mai bune tehnologii, deci nu ce, neapărat ce folosește industria, ci ce ar putea să folosească, Chiar și în aceste condiții, impactul uh, de efect de sere mai mare chiar decât uh, petrolul sau uh, dieselul sau cărbunele. Costurile sunt chiar mai mari. Deci, probabil, adevărul undeva la mijloc, însă din informațiile disponibile, informațiile disponibile pentru acest studiu sunt limitate, documentația este limitată, dar noi am adunat cele mai inform- bune informații pe care am putut să le adunăm în acest studiu. Pot să intru în mai multe detalii mai târziu, Dați-mi voie să trec mai departe la aspectul temporal. Aveți uh, imaginea pe 20 de ani. Arată un pic altfel, dar e aceea, sunt aceleași date. Deci pe, avem un cadru pe, temporal de 20 de ani și jos pe 100 de ani și pe o scară mai lungă temporală, sigur, influența metanului scade. De ce? Pentru că față de dioxid de carbon, metanul nu rămâne atât de mult în atmosferă, are o perioadă de reziduală de aproximativ 10 ani față de 100 de ani cât are dioxidul de carbon. Deci, pe perioade scurte, uh, metanul e o problemă mult mai mare pentru încălzirea globală și mai puțin mare pe o scară de timp uh, mai lungă. Deci, uh, pe această scară de 100 de ani, amprenta metanului nu e nici mai bună, nici mai rea decât a celorlalte gaze. Vreau să subliniez totuși că uh, perioada scurtă de timp este importantă. De ce? Pentru că oamenii de știință din domeniul schimbărilor climatice sunt foarte îngrijorați de faptul că ne apropiem de un punct de cotitură în schimbările climatice undeva în următoarele decenii, 10, 20, 30, 40 de ani, nu neapărat 100 de ani, deci o perioadă mai scurtă, când am putea să trecem într-un sistem climatic alternativ, lucru care ar fi foarte de nedorit din punct de vedere al sustenabilității agriculturii și al alte aspecte, altor aspecte ale funcționării societății și de unde va fi foarte greu să ne întoarcem înapoi. Deci vrem să evităm orice încălzire care ne-ar schimba complet modelul climatic, care ar duce la schimbări în uh, uh, circulația apei în oceane, uh, care la rândul ei ar afecta contribuțiile, uh, uh, recepțiile de dioxid de carbon de oceane și uh, după aceea s-ar produce o accelerare a emisiei naturale de metan în atmosferă. Lucrurile acestea ar avea, s-ar petrece așadar în cascadă și ar fi foarte greu să fie uh, schimbate. Deci suntem foarte îngrijorați din, uh, în ce privește uh, termenul scurt și din acest punct de vedere metanul e o mare problemă. Studiul nostru a fost publicat în aprilie. A fost primul studiu cuprinzător și evaluat uh, după metoda peer review. Și de când acest studiu a fost făcut, s-au mai făcut și câteva altele. Ați auzit de noul studiu al Agenției Internaționale pentru Energie Nucleară? Da. Mai sunt și alte studii care s-au făcut și unul dintre ei este făcut de David Hughes Uh, un, un uh, geolog canadian și sunt și alte trei studii care au aceeași poziție, o poziție similară. Uh, unul este de la Carnegie Mellon și cred că unul dintre autori este aici alături de noi. Un studiu făcut de Deutsche Bank și un alt studiu făcut de Wigley. Acestea abia au apărut în august. Deci, cum se relaționează, cum se leagă ele de studiul nostru? Vedeți aici poate mai multe detalii decât v-ați dori, dar aș vrea să știți că noi ne uităm exact la detalii și detaliile sunt importante, așadar iată diferențele între studii și o să vă spun și diferențele în conclu- între concluziile lor. Prima coloană, scara temporală. Ne uităm atât la uh, perioada scurtă de 20 de ani, cât și la analiza pe 100 de ani. Wiggly merge chiar până la 200 de ani. Uh, restul se uită doar la perioada de 100 de ani, ceea ce uh, reduce importanța metanului. După aceea, potențialul de încălzire globală al metanului față de dioxid de carbon, deci cât este mai puternic metanul decât dioxidul de carbon. Și folosim valoarea de 33 pentru uh, termen lung și 105 pentru termen scurt, pe baza modelelor științifice cele mai recente publicate în uh, Science Magazine în noiembrie 2009 Uh, Wiggly folosește, nu folosește un astfel de model, are un model mai sofisticat, folosește un factor de încălzire globală, alte uh, studii folosesc același, uh, aceeași metodă, dar factorul este diferit. 25 pentru analiza 100 de ani reduce oarecum uh, uh, durat, impactul, dar e co- coerent cu vechea evaluarea IPCC, noua evaluare cred că va fi în corelație cu cifrele noastre. După aceea, căldura și electricitatea, majoritatea gazelor naturale din lume și sunt folosite pentru încălzire, nu pentru electricitate. Hughes a examinat ambele probleme, toate celelalte doar electricitatea. Sigur, totuși trebuie să spui întrebarea ce cauți și apoi estimări de emisii de metan și avem uh, un o gamă de 0,5613. Uh, celelalte studii folosesc game mai mult sau mai puțin comparabile. Pe baza datelor uh, Agenției de Protecție a Mediului din Statele Unite, care reprezintă undeva jumătate din, din rangeul nostru, și dacă avem comparația cu carbonul, deci vedem care este emisia de metan din exploatarea carbonului, la fel suntem uh, în cifre comparabile în timp ce alții folosesc Uh, date foarte vechi sau nu le folosesc deloc. Așadar, concluzia este că uh, gazul de șist este mai rău decât cărbunele, cel puțin pe o perioadă uh, scurtă de 15-20 de ani, pe când dacă te uiți doar pe o perioadă de 100 de ani, vezi că gazul de șist e mai puțin periculos decât cărbunele. Ca să mai câștig timp, dați-mi voie să mai spun un lucru aici. Ați auzit despre estimările de gaze de șist și cum știm despre asta, cum știm sau nu știm cât uh, de mult gaze există. Cred că introducerea ei a fost foarte bună. Eu aș spune că estimările în Statele Unite tocmai ce au scăzut uh, enorm în ultimele săptămâni, ca rezultat al unui nou studiu geologic uh, american, și acolo se spune că estimările uh, precedente erau exagerate de 5 ori. Așadar, uh, New York Times chiar a scris un articol despre această supraevaluare. Dați-mi voie să trec imediat la concluzie. Gazele de șist sunt o chestiune nouă, industrie nouă, experimentală, industria învață să le exploateze mai bine, însă costurile de mediu sunt mari sau nu sunt uh, complet înțelese și atenuate. Amprenta uh, este, amprenta acestora este mult mai mare dacă ne uităm pe perioade mai scurte de 50 de ani și unii spun că și chiar pentru perioade mai, mai lungi de 50 de ani, resursele de gaz de acest tip ar, fi, ar putea fi mult mai mici decât s-a spus inițial și trebuie să fim foarte atenți. Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea oferită de a vorbi. Next is Mr. Piste, professor... Mulțumesc. Urmează acum profesorul pentru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 vin de la Montpellier, sunt profesor în hidrogeologie și voi face o prezentare uh, referitoare la o provocare care mi se pare importantă în ceea ce privește exploatarea și anume um, exploatarea resurselor noastre, care cumva continuă ceea ce a spus uh, antevorbitorul meu. Într-adevăr, um, Există trei uh, provocări uh, pe care le putem prevedea. Prima se referă la volumele necesare pentru um, efectuarea de fracturări hidraulice, apoi mai apare și problema calității, adică a poluării și aici am uh, identificat două probleme, poluarea indirectă și poluarea directă. O să vă explic. În ceea ce privește volumele necesare, cantitățile au fost deja menționate, um, e vorba de 10-20 um, de mii de metri uh, cubi și apoi de unde să le luăm. În primul rând e vorba de ape uh, de suprafață sau de um, ape Uh, subterane. În ceea ce privește apa de suprafață, resursele noastre ar fi suficiente, dar problema apare aici în ceea ce privește transportul um, către aceste locuri de forare, fie prin camioane, fie prin conducte. Uh, după aceea apar și alte uh, probleme, dar în ceea ce privește apa, trebuie să vă dau doar un exemplu. De, debitul mediu al unui uh, fluviu ca uh, Ronul este de 1800 de metri cubi pe, secundă, care ar trebui să fie uh, comparat cu cele 10.000 de metri uh, cubi uh, pe secundă, adică e cam mm, E puțin uh, față de debitul uh, fluvilor mari, dar trebuie totuși transportat. Apoi, în ceea ce privește apele de subteran, uh, E vorba de resurse locale, iarăși intervin costuri de infrastructură, de transport și apar două posibilități. Fie uh, foraje anexe care vor uh, um, exploata uh, ape agrif mm, agrifere, este termenul mai degrabă decât uh, um, pânze freatice, fie magvifere exploatate, fie neexploatate, adică uh, neexploatate um, apă care ar trebui să fie folosită manual pentru alte um, lucruri. Și apare aici um, un fel de conflict în ceea ce privește folosirea apelor. Că despre cele neexploatate apar... Um, um, sunt posibile, dar sunt riscante dacă sunt um, um, alte agrifere mm, în, neexploatate în apropiere, e riscul de scurgere. Pot apărea astfel de probleme. În final, uh, concluzia ar fi că există soluții pentru gestionarea acestor volume și pentru limitarea um, exploatărilor, dar nu aici um, vom regăsi problemele importante. Acum, în ceea ce privește poluarea, v-am povestit despre poluarea directă a apelor. În primul rând, e vorba de poluarea de suprafață, care se referă la um, um apele de suprafață, dar și prin infiltrare um, vor fi afectate apele de subteran. Uh, Um, unde aceste pânze freatice pot fi um, poluate. Aici vorbim fie de deversări uh, accidentale din bazine de recuperare a apelor. Uh, mai devreme un antivorbitor a um, menționat câteva soluții tehnice care ar putea fi aplicate pentru a um, evita astfel de deversări, dar pot apărea și uh, tipuri de poluare legate de utilizarea lichidelor uh, sau fluidelor în sens al uh, fluidelor industriale în jurul platformelor și aici se pot găsi soluții, mai ales prin impermeabilizarea întregii suprafațe, suprafețe a platformei. Asta ar fi un exemplu. După aceea, în, mă voi referi la poluarea la adâncime, care poate proveni din uh, conducte prost uh, făcute sau care nu funcționează. Mai devreme ați văzut o, um, o animație care va demonstra problemele care pot apărea cu produse care pot uh, trece din uh, foraj către straturile agrifere pe care le traversează. Apoi, o altă problemă la care ne-am putea gândi um, ar fi cea unei uh, fracturări hidraulice prost controlate. Aș, um, fracturile ar putea, în cel mai rău caz, să treacă de stratul uh, țintit pentru exploatare și să ajungă în straturile superioare. Și astfel, produsurile, produsurile ar putea să urce către straturile uh, superioare. Alte probleme legate de o uh, fracturare care nu se desfășoară cum trebuie ar fi reactivarea fracturilor care există în uh, straturile de șisturi. Acestea pot să se redeschidă și atunci uh, produsele respective ar putea să urce la suprafață. O altă problemă um, uneori menționată a fost um, um, cea a puțurilor um, sau sondurilor abandonate um, unde um, pot apărea deteriorări ale carcaselor, ale învelișurilor și ar putea să ajungă uh, substanțele în um, între straturile profunde, straturile de adâncime și straturile de suprafață. Există soluții pentru reducerea riscurilor, însă acestea sunt greu de, um, de aplicat, mai ales în funcție de condițiile geologice. O altă problemă, mai puțin menționată, um, anumite publicații totuși au uh, indicat-o este cea referitoare la așa numita uh, poluare indirectă care poate să se refere la, um, suprafață, la poluarea de suprafață sau la cea din adâncime. Ce se poate întâmpla la suprafață? Trebuie să ne gândim că straturile de șisturi și primul uh, vorbitor a menționat acest lucru, au anumite um, um, particularități, uh, o cantitate mare de materii organice și uh, sunt bogate în argilă și în aceste cazuri materia organică poate să conțină anumite elemente chimice uh, deosebite, cum ar fi elemente uh, radioactive sau metale sau metaloide. Și voi um, menționa aici plumbul, radiul și uh, toată seria care include ura, um, uraniu și așa mai departe. Uh, ca exemplu, în sudul Franței Franței, um, una dintre, unul dintre straturile de șisturi care a fost uh, uh vizat a fost uh, strata, stratul uh, lotunian, așa numit, unde um, aveau, unde erau și mine de uraniu. Forajele uh, aduc la suprafață anumite elemente care sunt conținute în aceste straturi și care nu au fost injectate acolo, dar care se află în mod natural în aceste straturi, dar având în vedere permeabilitatea lor foarte slabă și uh, având în vedere caracteristicile lor chimice, aceste um, uh, elemente sunt imobile, dar de îndată ce facem pompaje și pompăm în interiorul acestor straturi um, anumite produse care pot modifica parametrii chimici în interiorul acestor straturi, se uh, repun în mișcare aceste elemente și acestea vor fi pompate la suprafață, ceea ce înseamnă înseamnă că va trebui să facem ceva cu ele odată ce acestea se găsesc la suprafață și ne confruntăm astfel cu o problemă cunoscută um, ca uh, drenarea acidă uh, de la mine, un fel de, sulfur, de sulfurizare care um, are un efect foarte grav asupra um, uh, zonelor din zonă. De asemenea, este vorba și de anumite componente gazoase care pot fi după aceea integrate în ploaie și care uh, vor afecta apele de suprafață. Apoi, uh, spuneam că prin fracturare se modifică um, faptul că se, se crește permeabilitatea acestor straturi astfel încât să se recupereze cât mai bine um, gazul în formă fluidă. Dar, în afară de această modificare, prin repunerea în mișcare a elementelor chimice pe care le-am menționat, mai ales uh, um, cele radioactive, înseamnă că acestea vor putea circula în interiorul acestor straturi și dacă condițiile geologice care sunt defavorabile, să zicem, aceste elemente pot să uh, urce la suprafață și mai ales în contexte geologice cu falii profunde, cu falii adânci, care permit fluidelor să urce la suprafață. Um, în fa- aveți noastră în față câte o sticluță de apă, dacă vă uitați, um, uh, vă spune pe etichetă că apa respectivă um, urcă de la 1600 de metri. Este vorba de condiții în care temperaturile sunt mai ridicate datorită acestor circulații la adâncime. Aceste ape pot, deci, să circule la mare adâncime înainte de a ajunge la suprafață și în condiții de mediu puțin um, um, dezechilibrat, cum ar fi, de exemplu, în, în Belgia. Deci, în funcție de condițiile uh, sunt soluții sunt condiții uh, geologice foarte deosebite, dar în cazul acesta nu văd care ar fi soluțiile um, care ar putea fi aplicate pentru a recupera aceste elemente, dar în ceea ce privește uh, circulația naturală, um, uh, care pun în mișcare anumite elemente care s-ar găsi la nivelul, la suprafețe și al cărui impact ar fi foarte greu de evaluat. Nu, chiar nu văd soluția aici. Uh, vă dau exemplul uh, regiunii din sud, uh, estul Franței. Vedeți harta Franței cu cele trei bazine vizate de o eventuală exploatare a gazelor de șist. Uh, și vă spuneam de bazinul cel mai complex dar este și, este și cel pe care îl cunosc cel mai bine, de aceea l-am luat ca exemplu, este acela din sud-estul Franței, cu, unde este um, o climă mediteraneană, cu anumite uh, resurse de apă destul de limitate în uh, anumite intervale de timp. În aceste uh, bazine se regăsesc uh, pânze freatice în anumite uh, uh, agrifere, așa anumite castice. uh, în care um, circulația apei se desfășoară foarte uh, repede. Este o regiune, aș putea spune, destul de tulbure, de uh, dezechilibrată din punct de vedere geologic, cu multe falii și se găsesc uh, multe um, izvoare cu ape termale care um, stau mărturia faptului că aceste ape vin de la adâncimi mari. Vedeți aici cu verde și cu galben niște pânze freatice cu interes strategic pentru populație, pentru că um, um, conform um, Agenției pentru Ape um, din Franța, acestea furnizează apă potabilă de bună calitate. Uh, deci acestea, aici um, um, s-au obținut permise pentru uh, respectivele pânze freatice pe care le găsiți pe hațe. Vedeți aici un izvor care alimentează um, orașul meu de origine și anume Montpellier, care are 40.000 de uh, locuitori. Vedeți cu albastru straturile care conțin apă și care um, uh, pot fi exploatate pentru apă potabilă și apoi straturile impermeabile um,

în, așa se căde înainte. Vedeți astfel circuitul că pe care îl urmează apa pentru a alimenta uh, populația, dar un, un studiu recent a demonstrat că există cursul de ape, um, respectiv 13% dintre apele uh, folosite care, se folos, care um, provin din falii um, care se află la adâncim de 1600-2000 de metri. Și aici, de fapt, ar fi uh, straturile vizate de exploatările de gaz de șist. Iată cum se reprezintă imaginea, vedeți o falie care urcă până la izvor de a, și acolo um, apa urcă 36% uh, dintre debitul anual urcă prin aceste falii. Ori dacă um, s-ar modifica parametrii straturilor acestea de adâncime, elementele înglobate, fie cele pe care le introducem, fie produsele naturale, cum ar fi uh, metalele uh, radionucleide pe care, care ar putea fi repuse în mișcare într-o zi, ar putea să se regăsească în apa noastră potabilă. În concluzie, aș spune că impactul asupra cantitatea resurselor s-ar putea să fie la nivel global destul de limitat, însă când este vorba de uh, aspecte legate de calitate, nu știu dacă în acest moment uh, dezvoltările tehnice ar permite reducerea uh, importantă a acestui uh, risc de alterare a calității apelor, mai ales în ceea ce privește produsele pe care le-am uh, menționat, și anume produse naturale care ar putea fi repuse în mișcare. În mod normal, pentru fiecare sit uh, ar trebui să se efectueze un uh, studiu geologic uh, și un studiu de risc și după aceea să se vadă care ar fi um, um, echilibrul între riscuri și um, avantaje energetice. Ar trebui puse în acest sens în aplicare niște rețele de monitorizare Um, în ceea ce privește apele de suprafață și apele subterane pentru a vedea ce se întâmplă în timpul exploatării și apoi după încheierea acestea, pentru că, așa cum am vrut să vă spun mai devreme, dinamica apelor, a pânzelor freatice, um, poate fi unori foarte lentă, lechidele pot să urce de, în decurs de ani, dacă nu zeci de ani. Problema ar, ar putea să nu fie identificată imediat, dar n-ar însemna că s-ar termina. Vă mulțumesc! Danke sehr. Mulțumesc. Ultimul vorbitor, ultimul expert este domnul Reinecke de la Institutul de Inginerie uh, Petrolieră din Clausthal. Vă rog, aveți cuvântul. Ladies and gentlemen, thank you very much for the opportunity to talk. Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru oportunitatea de a susține o prezentare în fața dumneavoastră astăzi. Permiteți-mi să mă prezint. Sunt Kurt Reinecke din partea Universității Clausthal am uh, activat timp de 30 de ani în uh, industria de resort. În anii 70-80 am fost implicat în tratamente de facturare. De acum 10 ani activez la Universitatea din Clausthal, uh, partea de cercetare și dezvoltare. Îmi voi structura discursul pe cele 3, 4 puncte, gaze de șist, dezvoltare, compatibilitate ecologică și concluzii. Gazele de șist sunt Uh, reprezintă acele gaze neconvenționale, uh, nu gazul este neconvențional, ci producția, uh, tehnologia utilizată. Neconvențional, uh, gazele neconvenționale se caracterizează prin depozite continue, dar și o permeabilitate redusă și rată de scurgere scăzută în comparație cu celelalte tipuri. Aș dorea să vă ilustrez potențialul și uh, capacitatea de curgere. Vedem aici că un, rezerv, un rezervor de gaze convenționale are proprietăți de uh, curgere foarte bune. Proprietățile, în schimb, ale unui trotuar de beton sunt uh, mult mai scăzute decât a rezervoarelor convenționale, dar uh, mult mai bune decât în cazul celor uh, rezervoarelor de rocădură, iar în cazul cazelor de șist, acestea sunt și mai scăzute. Așadar, în concluzie, rezervoarele convenționale au o permeabilitate foarte redusă, nu pot fi recuperate uh, zăcămintele cu tehnologie convențională, însă există totuși potențial. În uh, bazinul din nordul Germaniei, acestea uh, formațiuni se află la Veld, în Posidonia, în formațiunile geologice respective, în, la adâncini de 800 până la 3000 de metri, mult mai adânc sau aproape la fel de adânc ca platforma Deep Horizon. Rocile de deasupra rezervorului conțin câteva uh, niveluri impermeabile. Reprezentarea geografică, după cum se vede, este destul de întinsă, cu roșu, zona potențială, în comparație cu extinderea rezervoarelor convenționale cu roșu, acestea sunt uh, reprezentate. Vedeți așadar că sunt minuscule în comparație se face o evaluare de către BGR și uh, Centrul de Cercetare din Potsdam. În momentul de față nu avem concluzii pentru Germania. Între timp, PIA a publicat că pentru Germania ar fi 230 de miliarde de metri cub recuperabili. Împreună cu gazele din rocătură, uh, resursele se ridică la 40 de ori producția actuală din Germania. Alte țări sunt mai avansate, așa cum s-a menționat anterior. Aici sunt mari jucători, Polonia cu 4,53 5,3 eh, miliarde de metri cubi urmată de Norvegia și Suedia. Ce trebuie spus că rezervele de gaze convenționale din eh, Europa se cifrează la 4.550 de miliarde de metri cub. În sumar, gazele de șist sunt gaze naturale din formațiuni de rocă cu o curgere cu rezistență foarte mare, se localizează la adâncimi de 800 până la 3000 de metri, rocile de deasupra sunt uh, acoperite de straturi impermeabile, iar potențialul este mai mare decât rezervele cunoscute până acum. Apoi, faza de dezvoltare. Gazele de șist uh, se extrag prin uh, sonde care nu sunt doar găuri în pământ, ci ele sunt gândite să facă legătura între suprafață și rezervor și sunt construite la standarde ridicate. O conexiune impermeabilă se face prin cimentarea sondelor și alte procedee tehnice de o înaltă calitate. Calitatea sondei se testează prin teste de presiune. <clears throat> Animația care v-a fost prezentată de colegul meu arată că gazele nu pot trece în sus în, uh, în rezervele de apă decât dacă se străpunge se străpung aceste <clears throat> învelișuri de beton sau de metal. Definiția fracturării hidraulice ați auzit-o de la alți vorbitori, nu este o tehnologie nouă, se folosește din anii 40 uh, se fracturează formațiunea din care se extrage gazul, o mm, situație tipică pentru Germania este vizualizată aici în ceea ce privește lățimea și uh, lungimea porțiunilor care trebuie explorate. Pentru ca gazele de șist să fie recuperabile, trebuie să se genereze fisuri și trebuie pompate volume înalte, chiar dacă consider că 20.000 de metri cubi uh, per sondă, de fapt, reprezintă valoarea maximă. Nu uh, am văzut în Germania sonde care să necesite mai mult. Fracturări uh, în sonde uh, din Germania se folos, s-a folosit procedeul uh, pentru circa 300 de astfel de sonde. În cazul uh, cazelor de rocă dură, tight gas. În ceea ce privește acum gazele de șist, uh, experiența datează din Statele Unite. Acolo există 35.000 de uh, astfel de sonde, unde se produc circa 17 miliarde de metri cub pe an, producție medie, produc pe pe sondă uh, este de asemenea foarte bună. Gazele de și producția acestora a fost restricționată în Germania. Exploatarea masivă a acestor gaze a fost posibilă odată cu dezvoltarea tehnologiilor mai moderne. Așadar, este nevoie de tehnologii cheie în ceea ce privește forarea și fracturarea, așa cum se vede în imagine. Pe pagina următoare se ved, văd rămășițele unei astfel de exploatări. Vedem care sunt caracteristicile acestor gaze în baza fotografiilor care prezintă diferitele straturi geologice se vede unde s-a făcut uh, fracturarea. Cheia pentru exploatare de succes este prezența unui sistem fracturat, fie că e natural, fie trebuie creat. Modelul pentru un astfel de sistem este prezentat aici. Vedem uh, stratul de argilă care este fracturat în blocuri mai mici, se injectează fluid de fracturare care apoi se infiltrează, și <clears throat> atunci când se începe producția, se face degazeificarea acelui strat ca unde gazele cur prin fisuri spre sonda de forat. Dezvoltarea tehnologiilor aplicate în Statele Unite <clears throat> este reprezentată în, acest, în, acest, în această imagine cu roșu Vedem aici uh, un, un, un anume sit din Statele Unite de circa 15 km care echivalează cu uh, de 14 ori mărimea Belgiei. Vedeți așadar situația de până în 2000, iată și cifrele. Uh, Până în 2008, farajele s-au făcut uh, vertical, apoi uh, transversal și uh, după aceea multidirecțional. Astăzi tendința este spre sonde multilaterale orizontale. Aceasta reprezintă o zonă care conține sonde de aceeași amploare ca cele anterioare, între zona reprezentată este Renania de Nord-Vestfalia. Aici s-au forat circa 1700 de uh, sonde, e adevărat, mai, uh, la o densime mai mică, dar știm aici că densitatea de populație este destul de mare. Provocările sunt acelea de a reduce costurile, pentru că reducerea costurilor este esențială. Costul pentru construcție și pentru fracturare sunt dominante. Acestea așadar trebuie reduse. Sunt mai multe inițiative în curs în Germania, majoritatea nu în contextul gazelor de șist, ci a recuperării energiei geotermale, care presupune de asemenea astfel de foraje. Tehnologia de fracturare este o tehnologie testată din anii 60 și prin uh, fracturarea orizontală s a putea aplica această tehnologie și în Uniunea Europeană. Toate măsurile însă trebuie să fie competitive din punct de vedere al mediului. Trebuie acceptate și îndeplinite mai multe cerințe. Dacă fracturarea permite o, trans, un transfer de lichid între diferite straturi, trebuie să existe și o diferență de presiune. Noi însă, bineînțeles că nu ne dorim astfel de uh, scăpări de gaze și de aceea se încearcă direcționarea corespunzătoare a acestora. Așadar, este importantă legătura impermeabilă cu rezervorul. Fluidele folosite trebuie să fie compatibile cu mediul în care se folosesc și volumele utilizate trebuie reduse. Aceste fluide de fracturare pot fi refolosite pentru sonde ulterioare. componența unui astfel de fluid este prezentată aici, circa 90% este apă, circa 9% propant și restul aditiv, conform unei publicații. Nu aș vrea neapărat să beau acest fluid, sunt oameni care pretind că o fac, dar în orice caz fluidul nu constă într-un uh, cocktail de uh, cianur, așa cum se vorbește deseori în Germania. Sunt uh, elemente chimice care se folosesc și în mod uzual în viața cotidiană, așa cum se vede din grafic. Industria ar trebui însă să caute alte procese care să necesite mai puține aditivi în Germania până în momentul de față. Nu s-au folosit anumite tipuri de lichide de fracturare ca în alte zone ale lumii așa numitele slick water fracs, care permit reducerea numărului de aditivi. Amprenta. Trebuie construite bariere pentru evitarea deversării. În imagine vedeți ceea ce o imagine de, de neconceput în Germania, Trebuie să facem trecerea de la sonde verticale la sonde multilaterale care sunt fracționate de mai multe ori și să sperăm că în final situația va fi ceva de genul acesta, prin intermediul unei singure sonde să fie posibil exploatarea mai multor kilometri pătrați de gaze de șist. Este nevoie de compatibilitate de mediu, bineînțeles, de o execuție în condiții de siguranță, de îmbunătățirea compatibilității lichidelor, de fracturare și, bineînțeles, trebuie utilizate tehnologii inovatoare. Rezervele de gaze convenționale din Europa se cifrează la mai puțin de 5 miliarde de metri cub. Resursele de gaze de șist se estimează a depăși 15 miliarde de metri cub, 15.000 de miliarde și se cifrează uh, la uh, sunt de 50 de ori uh, mai mari decât actuala producție de gaze din Europa. Darf mich wieder bedanken und Mulțumesc încă o dată. De data asta din nou trebuie să schimbăm comunitatea la prezidiu. Uh, pentru că mai urmează și comisia, când veți avea și dumneavoastră, domnilor deputați, uh, ocazia să vorbiți, nu știu. În orice caz, fac apel la dumneavoastră să rugați grupurile dumneavoastră politice să nu mai invităm în paralel așa de multe experți, pentru că cu cât avem mai puțini invitați, cu, cât, cu atât mai multe șanse avem să punem și noi întrebări. Însă asta nu este decizia mea, este o chestiune a coordonatorilor. Mai avem așadar încă doi invitați, domnul Vinoa și Manfred Rosenstock din partea comisiei care ne vor face la rândul lor o scurtă prezentare. Pe cei care doresc să intervină apoi aș ruga să se limiteze la un minut pentru a putea afla și un răspuns din partea experților. Cine dorește să înceapă, domnilor? Domnul Rosenstock. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Întrebarea către comisie e foarte simplă. Ce facem în această situație? Și eu și colegul meu de la DG Envy vom da două tipuri de răspunsuri. Unul din uh, perspectiva energetică, celălalt din perspectiva de mediu. Mai întâi, aș vrea să spun câteva cuvinte despre siguranța furnizării în Uniunea Europeană. Cred că noi aici am fost uh, loviți destul de dur de câteva crize în ultimii ani. Ultima dată în ianuarie 2009, așadar gazul este realmente un domeniu în care avem unele îngrijorări legate de siguranța furnizării dintr-o serie de motive. Mai întâi e vorba de declinul producției interne în Uniunea Europeană, e un declin constant în ultimii 20 de ani și în ultima vreme chiar se accelerează și asta înseamnă că e nevoie de mai multe importuri și vedem deja că dependența noastră de importurile de gaz va crește de la 58% în 2005 până la 83% în 2030. Așadar, acesta este un lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare. Evident, gazul de șist <laughs> e un gaz și dezvoltăm o piață internă a gazelor și este nevoie să asigurăm accesul la, la piața acestui gaz, dacă el poate fi extras, și tot ce putem face pentru a uh, completa piața internă de energie este important, la fel și tot ce înseamnă infrastructură, pentru a ne asigura că avem o rețea internă bine pusă la punct în Uniunea Europeană și că vom putea face în curând o propunere privind infrastructura de energie, nu doar pe gaz, ci și pe energie electrică. Pentru a fi mai concret, în ce privește activitățile pe care le avem în acest moment, mai întâi, vedem că în Europa astăzi nu există evaluări disponibile în legătură cu potențialul uh, de recuperare a acestui gaz. Explorările de abia au început și Rezultatele le vom avea în următorii ani. Așadar, pentru noi e foarte important să urmărim ce se întâmplă și să vedem experiența unor țări, cum ar fi Polonia. Am cerut uh, Centrul de Studiu, Comun de Studii pentru a face un studiu privind uh, impactul economic. Vom avea rezultatele la începutul 2012 și vrem, uh, în primul să știm ce spun sursele existente și cât de corectă este evidența și cât de mult ne putem baza pe ea și pe baza acestor dovezi și a modelelor energetice, care poate fi impactul economic. Însă nu cred că ar trebui să ne comparăm cu ce se întâmplă în America. Noi avem o situație complet diferită. Europa e o piață diferită, cu prețuri diferite și cu o situație economică diferită. Și apoi, sigur, trebuie să examinăm studiul juridic să vedem acum care sunt cadrele de reglementare într-o serie de state membre și cum uh, se leagă ele de cadrul uh, Uniunii Europene și de legislație europene. Vom avea rezultatele acestui studiu până la sfârșitul lunii și asta ne va permite să evaluăm uh, posibila rezistență, să zicem așa, a legislației europene față de această nouă tehnică de explorare a gazului de șist. Și de asemenea, încercăm să identificăm cele mai bune practici de reglementare pe care le-am putea disemina și avem și forumul de la Berlin privind combustibilii fosili. Forumul acesta se întâlnește, cum spuneam, la Berlin de două ori pe an. Sunt grupuri de lucru care monitorizează uh, îndeaproape aceste probleme. Colegul meu de la DG vă va spune mai multe despre ceea ce fac ei, despre activitatea lor. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să vorbesc și eu la fel de rapid ca și tine, ceea ce e destul de dificil. O să recapitulez pe scurt care sunt principalele probleme legate de impactul asupra mediului și apoi activitățile curente la DGNV pe această chestiune. Cu toții am auzit din diversele prezentări că vorbim despre o combinație de procese tehnologice complicate, foraj orizontal și uh, fracturarea hidraulică uh, de volum înalt. Această combinație este una relativ uh, nouă, uh, cel puțin în Europa. Am auzit care sunt uh, experiențele Statelor Unite. Din punct de vedere al mediului, cred că sunt patru probleme cheie. Pe de o parte, utilizarea uh, substanțelor chimice, riscul de contaminare, managementul uh, rezidurilor și apelor reziduale uh, incluzând posibila mobilizare a componentelor periculoase sau radioactive, problema integrității puțurilor, standardele pentru uh, tuburile și materialele care se folosesc și, în fine, uh, probleme de integritate generală a mediului. Probleme care au fost ridicate deja, uh, probleme cu siturile Natura 2000 și uh, am uh, ascultat, uh, am auzit aici că experiențele din Europa pe acest uh, domeniu sunt destul de limitate la Polonia și Marea Britanie, printre altele, și domnul Vino a spus că experiența nord-americană nu poate fi transferată quel în, în Europa. Deci ce avem acum este o serie întreagă de incertitudini, de pete albe informaționale din punct de vedere de mediu și asta nu e niciodată bine Uh, nu e niciodată un lucru bun dacă vrei să obții accepta, acceptul opiniei publice. Așadar, ideea este să îmbunătățim baza de cunoaștere pe care o avem în legătură cu riscurile potențiale asupra mediului și pe baza acestora să ne asigurăm că și cadrul legislativ la nivelul european este potrivit cu evoluțiile tehnologice. Vă mulțumesc! Așadar, în primul rând, noi uh, adunăm informații pentru a avea o imagine cât mai cuprinzătoare cu privire la riscurile de mediu și impactul de mediu, monitorizăm uh, evoluțiile științifice și proiectele în dezvoltare în statele membre, dar și în afara Europei. Uh, cerem ajutorul Centrului Comun de Cercetare și a Agenției Europene pentru Produse Chimice ca să obținem informații. Mai concret, dacă vă uitați la acest diapozitivă avem un studiu teoretic uh, care e menit să ne ajute să identificăm riscurile pentru mediu și pentru sănătatea publică ale acestor activități de fracturare. Se bazează pe informațiile disponibile și ar trebui să propună acolo unde este nevoie măsuri de management al riscului. Anul viitor, în primul uh, semestru anului viitor, vom avea un al doilea studiu. Al doilea punct este, al doilea punct de sprijin este uh, Agenția Europeană pentru Produse Chimice. Comisia a cerut acestea să examineze un scenariu de expunere ca și uh, pentru o înregistrare de tip RICE a unor dosare pentru substanțe uh, periculoase. S-a făcut un, o cercetare cu un număr limitat de cuvinte cheie și să vedem dacă în vreun dosar se face referință la gaze de șist și pe baza acestei căutări s-a dovedit, se pare că până acum dosarele uh, pentru substanțe examinate nu conțin referințe la astfel de cuvinte și asta poate duce la trei concluzii. Prima, că substanțele pe care le-am căutat și care au fost uh, examinate de Agenția Europeană nu sunt folosite sau nu se așteaptă operatorii să le folosească, în caz în care ar trebui să ne gândim la ce substanțe folosesc ei, în al doilea rând că substanțele folosite sunt cele corecte, dar că sunt sub uh, termenul de înregistrare, sub, sub pragul de înregistrare, deci în cantități mai mici. Și a treia opțiune, și asta ar fi uh, că substanțele sunt folosite deasupra pragului, dar că scenariile de expunere la nu, nu prevăd nicio informație în legătură cu acestea, deci e vorba de informații incomplete și asta înseamnă că operatorii nu pot lua măsuri de management al riscului cuprinzătoare și corespunzătoare. Agenția pentru produse chimice va continua această căutare pe cuvinte cheie adiționale. Al treilea punct este legat de Centrul de Cercetare Comun. Am cerut acestea să ne susțină uh, cu evaluări cantitative ale impactului asupra mediului și asta pe baza unui model care este uh, orientat din punct de vedere spațial, în sensul că examinează diferite, diferite teritorii uh, separat. Pentru că, așa cum s-a spus, multe lucruri depind de geologia sitului deci nu se poate face o generalizare. Și asta ar uh, avea legătură cu cerințele legate de protecția apei și a uh, uh, terenurilor. În fine, parteneriatul nostru cu agenția din Statele Unite și de asemenea și a altor directorate generale facem, ei, americanii fac foarte multe uh, studii și analize. Și în fine, începește analiza juridică. Achiul de mediu se aplică tuturor proiectelor uh, care au legătură cu hidrocarburile și uh, trebuie să ne asigurăm că toate directivele relevante se aplică, iar treaba comisiei este să evalueze dacă achiul comunitar este eficient, cel puțin pe baza informațiilor pe care le avem. Mulțumesc și am încheiat. Da, și acum vreau să mai trag și eu câteva concluzii. Putem spune că Uniunea Europeană are un uh, interes foarte mare să se bazeze pe resurse energetice uh, interne, indigene. Uh, gazele de șist ar putea, oferi, ar putea fi o resursă energetică dacă și cel puțin ar crește diversitatea portofoliului nostru energetic, deci ar putea fi foarte interesante pentru Europa. Sigur, aceste gaze ar trebui să-și găsească locul pe piață. Deci asta înseamnă că ar trebui să fie viabile din punct de vedere economic, eficiente din punct de vedere economic și, sigur, uh, potențialul impact de mediu ar trebui să fie luat în considerare de autoritățile relevante. Am auzit opinii uh, diverse în această după dar uh, înțelegem că e nevoie să îmbunătățim situația cunoștințelor existente și a evaluării riscului. Cetățenii, evident, trebuie informați eh, cât mai repede în legătură cu proiectele, deci acceptul opiniei publice e o problemă cheie. Așadar, noi vedem că dacă tehnologiile se dezvoltă și putem fi siguri că se vor eh, dezvolta și mai mult și s-ar utiliza pe o scară mai diferită, atunci producția ar putea să înceapă. Așadar, trebuie să folosim această fază de explorare pentru a verifica, pentru a vedea dacă este necesar să îmbunătățim cadrul de reglementare, să fim pregătiți pentru o posibilă producție industrială în viitor, la scară industrială în viitor. Sigur, asta nu înseamnă neapărat în următorii trei ani, poate 2020 e mai degrabă orizontul de timp la care trebuie să ne uităm, dar asta înseamnă că avem și timp să examinăm situația și să luăm măsurile necesare pentru a ne asigura că totul se poate face uh, sigur. Noi, Comisia, urmărim toate proiectele științifice și toate dezvoltările, evoluțiile științifice pentru a ne asigura că tot cadrul uh, legislativ uh, rămâne potrivit și oferă siguranța înaltă pe care toată lumea o așteaptă. Industria, de asemenea, trebuie să folosească această ocazie pentru a îmbunătăți tehnologiile și practicile de operare. Așadar, noi credem că este absolut necesar să monitorizăm situația îndeaproape, dar, de asemenea, să nu, luăm, să nu acționăm în mod precipitat, uh, să nu luăm măsuri care ar putea să ne împiedice să obținem o soluție foarte bună Uh, la o serie de probleme care ne preocupă și preocupă în mare uh, măsură și publicul, cum ar fi siguranța furnizării și reducerea dependenței de furnizorii externi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum aveți uh, ocazia să puneți întrebări. Strict un minut, domnul Șimanski. Mulțumesc, domnule președinte. Este într-adevăr um, destul de lung acest proces, dar cred că experiența merită să fie făcută pentru că mi se pare, sunt foarte încântat să fiu aici la această ședință de informare, mai ales în lumina uh, comisiei de ieri și a prezentărilor de acolo, care au fost mai degrabă o experiență emoțională, nu una informată respectivă. Aș vrea să întreb um, uh, membrii uh, panelului despre amprenta de uh, gaze cu efect de seră. S-au spus uh, uh, că, de fapt, aceste um, gaze au emisii cu 50% mai mici decât uh, cărbunele și asta e foarte încurajator și ar fi un sprijin, mai ales pentru economia unor țări cum este Polonia. De la profesorul Howard am, am auzit că Ehm, gazul de șist are de fapt o amprentă de ehm, carbon chiar mai ehm, puternică decât a combustibilor din cărbun. De, de unde această divergență? E adevărat, domnule profesor Howard, când dumneavoastră ați folosit un alt interval de timp care nu este cel folosit de IPCC sau este adevărat că ați folosit și vectorul de scurgere care nu este, care normal în Rusia, dar nu este tocmai normal în Europa, de fapt în Europa uh, scurgerile sunt de trei ori mai mici decât uh, în Rusia, care este sursa acestor calcule uh, destul de diferite. Mulțumesc, doamna Bobinska. Very much. really... Mulțumesc foarte mult diversitatea prezentărilor pe care le-am văzut uh, astăzi și a perspectivelor este interesantă și sunt foarte recunoscătoare dacă Comisia ar lua în considerare această diversitate a surselor și uh, le-ar um, considera uh, prudent. Așa cum s-a spus și ieri, la Comisia pentru Mediu s-a prezentat un raport din partea unui institut și, de fapt, concluzia a fost haideți să facem un moratoriu pentru că, într-adevăr, este foarte periculos periculos pentru mediu și așa mai departe. Eu înțeleg uh, că acum cumva um, ponderați um, aspectele aflate și mi se pare foarte important acest lucru. Am mai înțeles că există această diversitate geo- geologică în Europa astfel încât nu se va putea face o singură măsurare sau o singură măsurare uh, aplicabilă tuturor acestor situații diferite. Și acum o întrebare pentru noastră președinte, astăzi am auzit uh, uh de, reprezentați din partea um, DG Mediu și DG Energie. N-am putea să se lucreze o singură evaluare a gazelor de șist care să includă toate aceste aspecte și acest, aceste măsurători. Apoi, aș vrea să vă mai spun, se mai repetă mereu în presa polonă uh, o propoziție și aș vrea să știu dacă uh, este adevărat, eu am înțeles și mi-a spus, dar poate puteți să-mi răspundeți prin uh, da sau nu, astfel încât presa să acționeze mai bine. Uh, Comisionarul German Edinger a spus că um, anul viitor uh, um, Comisia va reprezenta standardele europene privind exploatarea, dar n-a spus dacă e vorba de standarde de reglementare sau alte tipuri de standarde. Uh, Puteți să-mi răspundeți cu da sau nu la această întrebare? Mulțumesc, uh, domnule. Doamne Grote, mulțumesc. Este foarte bine că dezbatem această tematică. E o, o temă care este foarte polarizată, însă adevărul este undeva la mijloc. Am ascultat poziții foarte diferite în, în circunscripția mea electorală. Uh, s-au făcut astfel de uh, foraje prin intermediul întreprinderii ExxonMobil. 24.000 de litri de substanțe chimice au fost pompate în uh, sol și nimeni nu știe sub ce formă, ce substanțe chimice s-au folosit acolo. De litri vorbeam, 24.000 de litri doar. Și bineînțeles, primarii nu consideră situația foarte bună. Mi se pare uh, foarte salutar uh, ceea ce a spus uh, reprezentantul uh, firmei din Polonia, că trebuie să există o comunicare uh, foarte bună cu autoritățile locale, pentru că dacă se dorește introducerea unui astfel de procedeu, trebuie să existe un schimb de informații cu toți reprezentanții autorităților locale, asta și uh, în ceea ce privește uh, Uh, procedurile utilizate și acum uh, întreb uh, Comisia oare ce substanțe chimice ar trebui utilizate, oare este într-adevăr nevoie de astfel de substanțe chimice, pentru că s-au format acolo inițiative cetățenești și în acea zonă partidul domnului Langen are majoritate și poate că primarul ar trebui să vorbească cu domnul Langen, pentru că lui se pare uh, bună această situație în care substanțele chimice scurg în sol. Uh, mulțumesc. Da, există într-adevăr uh, mulți primari din partidul domnului Langen. În Germania sunt probabil în majoritate. Următoarea întrebare din partea domnului Kelly. Vă mulțumesc foarte mult. Prezentarea spunea, Gazele de șist ar putea să contribuie la securitatea aprovizionării cu gaze și a siguranței, deși um, creșterea importurilor este totuși foarte probabil că va crește. Deci înseamnă că um, nu știu dacă vom avea beneficii din exploatarea acesta și veți, um, dacă se decide să se respecte resping producția din motive de mediu, ce efect ar avea acest lucru asupra competitivității afacerilor europene, a securității aprovizionării și dacă uh, se respinge exploatarea acestea în Europa, oare vom uh, respinge de asemenea și importul de gaze de șist din um, țări cum ar fi Statele Unite care uh, folosesc metode similare cu ale noastre? Mulțumesc! domnul Sonic. Przewodniczący, mam pytanie do przedstawiciela Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare adresată reprezentantului Comisiei Europene de la DG Mediu. Ați spus că în acest moment uh, desfășurați o serie de um, cercetări care ar fi relevante pentru legislație. Ce fel de, la ce fel de legislație vă gândiți? Și a doua întrebare. Comisia aplică proceduri uh, asemănătoare în ceea ce privește exploatarea um, pe petrolului în uh, Marea Nordului și oare acest lucru va duce la o nouă legislație? Și a treia întrebare, mi se pare că Comisia Europeană aplică o abordare selectivă în ceea ce privește chestiunile de mediu. Ce ați făcut în ceea ce privește um, conducta uh, Nord Stream, gazoductul? Uh, noi nu știm uh, nimic de acest lucru și vă solicităm să evaluați uh, riscul în ceea ce privește Marea Neagră, în ceea ce privește um, traiectoria conductei care uh, parcurge o serie de zone periculoase din Marea Nordică unde se pot găsi armamente militare. Ei bine, mulțumesc. Acum domnul Maciniu Vichevici. Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Howard a fost uh, destul de sceptic în ceea ce privește marca uh, euro, piața europeană de gaze de șist, uh, lucru care mă surprinde pentru că, de fapt, gazele de știință au revoluționat piețele de gaze din Europa, din Statele Unite. M-a bucurat ce am auzit uh, de la reprezentanții Comisiei um, în ceea ce privește proiectele de um, legislație, dacă ne uităm la companiile de foraje, acestea um, încearcă să descopere gaze de șist, să exploateze gaze de șist în Europa, lucru care mi se pare binevenit și vorbitorul polonez m-a făcut să cred că, de fapt, lucrările sunt bine supravegheate, supravegheate și monitorizate și cred că um, vremea exploatării și a prospectării concesiunilor este, se încadrează în interval, într-un interval de trei uh, patru ani, um, um, timp suficient în care să se poată uh, colecta date la nivel european ca să nu mai uh, folosim um, datele din Statele Unite sau din Canada. Doamnă Rivazi, doreați să interveniți? Însă v-aș ruga un minut doar. Oui, depuis euh, ce matin on était à la commission vie. Dimineață am uh, fost în comisia um, de mediu unde s-a făcut uh, o trecere în revistă în ceea ce privește fracturarea hidraulică. Vreau să vă spun um, că în Franța există o lege, nu e tocmai un moratoriu, dar la cererea uh, cetățenilor aleșii au uh, adoptat o lege prin care se interzice fracturarea hidraulică. Uh, pe baze științifice care afirmă că, um, are, că aceasta are un impact asupra apei și asupra calității aerului. Acum, problema este dacă exploatatorii vor uh, găsi uh, tehnici care să nu uh, afecteze um, calitatea acestora. Acum, pe plan european, um, ne-am dat seama că există lacune în ceea ce privește reglementarea europeană, atât în ceea ce privește studiile de impact care uh, se referă la o mare um, um, cantitate de gaz, 500 uh, de mii de um, metri uh, cub de gaz pe zi, care nu se referă la um, gazele de șist și apoi dacă nu cumva avem, dacă avem sau nu reglementare suficient de constrângătoare în ceea ce privește fractura hidraulică. Eu aș dori să cer comisiei să um, um, um împătărească legislația pentru a proteja cetățenii dacă în Polonia vor să facă exploatări de gaze de șist, dar noi trebuie să garantăm protecția în ceea ce privește sănătatea și mediul. Și acest lucru ține de responsabilitatea mm, deputaților uh, euro europeni. da, dacă uh, cred că dumneavoastră ar fi trebuit să fiți prezent uh, în uh, timpul prezentării președintelui Carabulo, cred că ar fi fost foarte util să fi fost aici. Chestiunile astea le putem cu toții clarifica între noi. Haideți, nu, nu începeți cu uh, intervenții pe procedură, că nu avem timp. Bine, dacă doriți, domnule Lange, vreau să fac doar o observație. Mie mi se pare un abuz uh, o astfel de audiere atunci când o colegă vine cu o echipă de tele. Nu adresează nicio întrebare, ci pur și simplu se lasă numai filmată în ce, timp ce face o declarație. Aș dori să luați la cunoștință. Însă trebuie văzute lucrurile și altfel. Sunt și alte echipe televizate dar uh, toate partidele ar trebui să-și poată producă emisiunile televizate. Dacă există o regulă, trebuie să fie valabilă pentru toată lumea. Uh, foarte bine, nici uh, eu nu am știut că avem de-a face acum cu un show televizat, nu am fost întrebată în orice caz, dar haideți că aceste lucruri le clarificăm. Haideți să, încerc, să încercăm în mod civilizat să încheiem această audiere. În orice caz, dacă ceea ce s-a aici nu a avut o permisiune prealabilă, sigur că vom discuta uh, lucrurile așa ca întotdeauna. Însă, acum poate totuși uh, dăm și experților care au venit de departe ocazia să răspundă la una sau la alta dintre întrebări. Pentru că timpul ne presează. Cine ar dori să răspundă? Nu trebuie toată lumea să intervine, nici nu avem timp. Însă, cei dintre dumneavoastră care vor să adauge ceva vor avea această posibilitate. Vă rog. Um, So let me try to address Dați-mi voie să mă refer la câteva dintre întrebările în care aș avea competență să răspund. Prima se referea la diversele tipuri de emisii uh, de dioxid de carbon, cifrele pe care uh, eu și domnul Howard uh, le-am prezentat și alți câțiva vorbitor. Studiul um, Agenției Internaționale uh, de Energie și studiul de la mm, uh, Cornell au făcut, um, au uh, stipulat o serie de cifre, există niște diferențe într-adevăr, Diferențele se referă la perioada de 20 de ani pe care s-au analizat emisiile de metan. Acesta este Acestea sunt cifrele recomandate în ultimul studiu IPCC din 2007 și profesorul Howard a a specificat că s-ar putea să nu fie cifrele cele mai bune din punct de vedere științifice, dar uh, și că există argumente pentru folosirea unei perioade mai scurte, pentru că reflectă mai bine eliberarea de metan în atmosferă. Pe de altă parte, aș vrea să um, menționez că um, în țările care au fost reprezentate aici raportează că uh, nivelurile de um, dioxid de carbon la Națiunile Unite și uh, toate acestea se fac pe baza studiului IPCC și a uh, standardului acesta. Deci dacă uh, vrei să schimbăm acest lucru, s-ar putea uh, ca IPCC să decide acest lucru, cum se calculează metanul, atunci trebuie să facă acest lucru pentru toate sursele de um, um, producția, de crearea, de liberarea metanului, nu doar a gazelor de șist. Există multe emisii de metan pe cale naturală și mai sunt și alte din alte surse. Asta a fost prima sursă a diferențelor dintre cifre, a doua sursă a diferențelor este reprezentată de cantitatea de metan eliberată în aer pe uh, volumul de produs de metan produs și uh, profesor uh, Howard a spus că de fapt, cifrele menționate sunt unele medii. Am discutat aceste uh, cifre cu Agenția Internațională pentru Mediu. S-a uh, citat uh, procentatul de 75%. Este vorba de scenariul cel mai grav în care uh, metanul um, Um, în timpul procesului de uh, fracturare hidraulică ar fi eliberat în aer. Acesta este așadar scenariul cel mai grav. Am, folosit, am folosit pe acesta și am mai, am mai făcut apoi și um, un scenariu mediu al emisiilor în cazul Statelor Unite și este adevărat că dacă se folosesc cele mai bune pra practici de uh, prevenire a eliberării metanului, se ajunge la aceste valori mediu. Mai de, iată două surse um, pentru aceste diferențe. Apoi cea de-a doua întrebare pe tema care aș putea să comentez se referă la uh, substanțele chimice folosite în fractura hidraulică. Există un, o serie de astfel de substanțe. Uh, pe larg uh, sunt două tipuri, polimeri sau așa numitele, cele care se fac atunci, se, se folosesc poliacrilamide și polimer celulozici, toate acestea sunt, sunt asemănătoare cu polimerii um, folosiți pentru, în alimentație. E practic același tip de polimeri și dacă există suficientă dorință pentru a fi uh, curățate pentru încât să atingă nivelul celor alimentari, iar ceilalți sunt um, uh, bio ce care sunt folosiți și în alte industrie. Uh. Howard, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vin și eu cu un comentariu în ceea ce privește diferența între studiul nostru și altele. Într-adevăr, cadrul de timp analizat este una și cifrele cu privire la scăpările de metan. Aici am folosit cam cred că am folosit uh, cele mai bune informații disponibile și dacă ne uităm la cifrele de uh, scăpări de metan în cursul uh, fluxului revers, atunci acestea sunt cifrele cu care le avem de a face. Apoi mai trebuie să vedem care este și durata de viață productivă a unei sonde. Așadar, calculele sunt foarte sensibile am luat uh, în calcul o durată medie de șapte ani pe baza uh, sondelor Burnett Marcellus. Ultimele cifre folosite de EPA au folosit perioade de viață mai uh, lungi Astea sunt uh, presupunerea de care s-a plecat și care induc anumite diferențe. Și bineînțeles, uh, o tehnologie, tehnologie este mult prea nouă pentru a ști care este până la urmă durata de viață productivă. Admit această incertitudine. În ceea ce privește durata Efortul inițial al IPCC uh, a vorbit de o perioadă de 100 de ani. Raportul din 2007 a spus că avem nevoie de bază comună de comparație. N-au vrut însă să își uh, schimbe premizele, așa că au uh, păstrat perioada de 100 de ani, însă eu am ales perioada de 20 de ani pentru a avea niște rezultate uh, realiste. Pentru că uh, alte studii au arătat uh, că metanul are o perioadă de uh, descompunere mult mai rapidă. Și de aceea avem trebuie să acordăm atenție și încălzirii pe te- globale pe termen scurt care afectează uh, climă. Încă o dată, în comparație cu alte uh, studii existente, cred că putem spune că și studiul nostru uh, uh, nu le contrazice, pentru că, în esență, spunem că pe perioada de 50 de ani metanul este un uh, gaz cu un efect mult mai negativ. Mulțumesc, domnule președintele. Cred că asta a fost o precizare importantă. Nu știu cine mai dorește să intervine. Cred că amândoi, din partea Comisiei Europene. Au fost două întrebări legate de aceeași chestiune. Pe de o parte, am fost întrebați dacă avem o abordare selectivă, așadar mai uh, restrictiv sau negativist în ceea ce privește gazele de șist. Pe de altă parte, uh, dacă există lacune legislative pe care trebuie să le completăm. Eu cred că nu avem o abordare selectivă deloc, chiar. Uh, Achiul uh, de mediu se aplică tuturor proiectelor de hidrocarburi, inclusiv gazelor de șist, dar nu numai. Statele membre răspunde asigurarea uh, <clears throat> conformității cu legislația din partea operatorilor. Exemple în acest sens, exemple de legislație, directiva cu privire la evaluarea de impact, directiva cu privire la apele subterane, directiva cu privire la calitatea aerului, etc. Așa cum uh, am uh, spus, suntem încă în faza de colectare a informațiilor, monitorizăm ce se întâmplă, evoluțiile tehnologice și științifice și pe baza informațiilor pe care le colectăm prin diferitele de studii la care ne-am referit, evaluăm dacă este nevoie să facem ceva sau dacă achiul este suficient de eficient din acest punct de vedere. Mulțumesc și eu pentru a completa câteva chestiuni. Domnei Calasca, aș dori să-i spun că domnul Oettinger poate a fost greșit înțeles când a spus că anul vi- când s-a referit la anul viitor. Cred că este o chestiune care trebuie analizată de comisie. Au fost uh, multe informații uh, vehiculate, s-au făcut uh, schimb de informații între directoratele generale în cauză. Și cred că ce am reflectat aici uh, arată situația concretă. Trebuie monitorizată situația, va trebui să venim cu propuneri dacă uh, se dovedește că trebuie făcut ceva. Știți, uh, probabil că este în curs și un o evaluare de impact, pentru că trebuie să înțelegem ce se întâmplă. Și din datele pe care le-am aflat astăzi, vedem că este necesar să monitorizăm și să evaluăm cu atenție situația. Domnului Kelly, aș dori să-i spun, da? Cele mai bune ipoteze de la care plecăm pentru gazele de shift se referă la 5 până la 10% din consumul intern al UE uh, Asta ar puteți să calculați. Însă cu uh, scăderea zăcămintele lor actuale uh, de gaze tradiționale, ținând cont de acestea, va trebui să creștem și procentul de importuri. Diversificarea, desigur, este vitală în ceea ce privește siguranța aprovizionării și competiția pe piața gazelor pe care ne-o dorim, desigur. Danke, Herr Reinecke noch. Mulțumesc, domnul Raineche. Mulțumesc, aș dori să mă refer la două întrebări care mi-au fost adresate. Dacă putem colabora pentru a dezvolta standarde comune, sunt cu totul de acord. Niciun deci standard nu e suficient de bun încât să nu sufere și îmbunătățiri. Sunt de acord cu acest lucru. Fracturarea necesară pentru gazele de șist este diferită decât pentru zăcămintele tradiționale și trebuie să luăm lucrurile în serios. Um, <clears throat> în al doilea rând, mă refer la situația din uh, Münsterland, unde, din Germania, unde uh, am fost întrebat dacă este posibilitatea de fracturare fără utilizarea de substanțe chimice în sondele geotermale se folosește doar fracturarea cu apă, fără substanțe chimice, de asta pentru scopuri geotermale. Nu știu dacă s-ar putea aplica și pentru gazele de cist, Ar trebui însă testat. Apoi, am mai fost întrebat dacă Există alt uh, tip de tehnologie de stimulare dacă decât utilizarea de fluide. Dacă aș cunoaște răspunsul la această întrebare, mi-aș uh, breveta această soluție și nu aș rămâne la universitate. Însă cred că ar trebui, revenind la modul serios, să uh, testăm partea cu fracturare doar cu apă sau să reducem concentrațiile de elemente chimice. Și apoi, Cred de asemenea că ar trebui să existe un dialog mai bun între întreprinderile care efectuează astfel de activități și comunitățile locale. Eu nu sunt implicat în așa ceva, dar din câte aud din partea comunităților, uh, ExxonMobil are un dialog uh, informal, au o, un vorbitoare care îi susține stabilirea uh, comunicării cu mediul local. Pentru că, din câte am văzut, și am asistat și la o diere similară la Berlin, în fața Parlamentului uh, german. Eu uh, înțeleg că situația este una foarte bună, dar trebuie testate și alte metode. Mulțumesc încă o dată. Pe final aș dori să mai dau uh, cuvântul și președinției poloneze. Nu știam că doriți să mai adăugați ceva. Vă rog, aveți cuvântul. Președinția poloneză. Hi, uh, my name is Mike Griffin. Mă numesc uh, Griffin din, de la Universitatea Carnegie am fost și eu menționat uh, cu trimitere la unul din studiile menționate. Îmi cer scuze, intervine președintele. Am fost informat că președinția poloneză dorește să intervină. Nu poate oricine să ia cuvântul aici. Cine este reprezentantul președinției poloneze? Da, noi suntem reprezentanții însă avem în, uh, cu noi un uh, profesor de renume care a fost citat de domnul profesor Howard, de aceea considerăm că spiritul unei dezbateri științifice ar trebui să prezentăm și noi anumite date și fapte. Dacă ne permiteți. We've got Ja, es tut mir sehr leid. Also das tut mir sehr, sehr leid. Also... Îmi pare foarte rău. Noi am invitat aici anumiți experți și grupurile politice au decis cine să fie acești experți care au drept de vorbire. Și mi se pare salutar faptul că în public există și alți experți și înțeleg și această necesitate de a reveni, dacă consideră că a fost citat fals, însă regulile noastre sunt cele care sunt. Nu am nicio posibilitate să vă dau cuvântul. Poate că observația dumneavoastră poate fi introdusă în scris și consemnată în protocol, astfel încât aveți, să aveți ocazia să corectați uh, cele spuse. Însă nu pot să dau ocazia tuturor celor care se simt uh, prost înțeleși să intervină. Ar putea fi reprezentate aici și 10 întreprinderi. Îmi pare foarte rău, însă vă promit, dacă îmi dați o corectură în scris, și dublați acest lucru și cu argumente și uh, uh, informații clare, voi transmite acest lucru tuturor colegilor, asta ca ofertă de compromis. Cu acestea fiind spuse, aș dori să mulțumesc tuturor celor prezenți. Cred că a fost uh, dificil, obositor, o mulțime de uh, informații. Ne-a arătat și că ne trebuie încă informații suplimentare și că nu am ajuns la capătul procesului. Mulțumesc încă o dată. În două-trei minute începem reuniunea coordonatorilor.